Siamo... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea începe întâlnirea de astăzi, fiindcă, ca întotdeauna, nu avem mult timp la dispoziție. Prin urmare, vom începe cu adoptarea ordinii de zi, cu un mic comentariu din partea mea cu privire la punctul numărul 10. În această dimineață a avut loc o discuție în subcomisia pentru drepturile omului și doamna Hautala, raportoarea noastră pentru politicile UE în favoarea apărării drepturilor omului, dorește să ne propună să nu discutăm în această dupămasă raportul domniei sale, dat fiind că în cadrul acestei subcomisii a avut loc o discuție detaliată pe acest subiect. Și am avut un consens general cu privire la textul acestui raport și cu privire la posibilele compromisuri în cazul votului. Prin urmare, dau cuvântul doamnei Hautala pentru a intra puțin în detalii, însă propunerea pe care o anticipez eu este să am puțin. No translation. În limba germană nu există traducere, spune doamna Hautala. Domnul președinte, v-aș ruga să încercăm să asigurăm și traducerea, dat fiindcă e o limbă oficială. Vă rog să vă ocupați de acest lucru și acum doamna Hautala. Niin kuin te sanoitte, niin tarkoitukseni on ehdottaa, että alivaliokunnassa Vorbitoarea este rugată să vorbească mai aproape. Vorbitoarea e rugată să se apropie de microfon. Approach the micro ah, okay. to the lips. Thank you. Yeah. No niin. Niin, arvoisa puheenjohtaja, siis juuri niin kuin te äsken sanoitte. Mulțumesc, domnule președinte. Spuneam că vreau să vă explic intențiile mele aici. Aș dori să discut acest raport, dar nu astăzi, pentru că am avut o dezbatere îndelungată la subcomisie pe tema acestui raport și, de fapt, avem o poziție unanimă în legătură cu el, însă avem 117 amendamente menite să amelioreze calitatea raportului. Colegii mei au muncit din greu și cred că cel mai bine ar fi să trecem direct la vot la următoarea reuniune în Comisia AFET. Aș vrea să mai spun încă ceva și anume, Comisia a spus că este foarte interesată de aceste amendamente sau cel puțin de unele dintre ele. De aceea Sper că se va putea introduce pe ordinea de zi a plenarei din iunie și să discutăm raportul de acum și până atunci. Mulțumesc! Dacă sunteți de acord, eu sunt de acord, propun să acceptăm această propunere a doamnei Hautala și deci vom trece peste punctul 10 a ordinii de zi. Data în care va avea loc votul rămâne de stabilit. Vom discuta în următoarea întâlnire. Am și câteva comunicări cu privire la datele următoarelor întâlniri. Miercuri, 14, la ora 6, după masă, va avea loc un schimb de opinii cu Oscar Fernandez de Taranco, secretar general adjunct al Națiunilor Unite, responsabil cu afacerile politice. Subiectul va fi prevenirea și medierea conflictelor, în cadrul mandatului pentru consolidarea păcii. Și apoi joi, 15, dimineața la ora 9, o întâlnire cu domnul Stefano Sanina, vicedirector general al Direcției Generale Relex, responsabil cu delegația pentru Asia și America de Sud, care își va prezenta raportul privind negocierile pentru încheierea acordului de asociere între Uniunea Europeană și America de Sud. Trecem acum la aprobarea proceselor verbale ale întâlnirilor din 23 februarie și 8 martie. Avem, ați primit cu toții documentele, dacă există observații, vă rog. Dacă nu există observații, atunci se consideră aprobate aceste procese verbale. Trecem la următorul punct, necesitatea unei strategii europene pentru Caucazul de Sud. Vă rog, domnule Poselt, puteți interveni dacă doriți. Ce scuse, domnule președinte, nu am putut să prelucrez informațiile atât de repede. m au auzit că ați anunțat această ședință în 14 aprilie, 14-15 aprilie. Bineînțeles că sunt mulți uh, funcționari ONU cu care trebuie să ne întâlnim și este foarte important să ne întâlnim cu ei, dar la modul general aș dori să spun că tendința este să avem tot mai multe ședințe. Avem nu numai ședințe de grup, dar acum avem și aceste întâlniri și miercurea și joia. Apoi mai avem și uh, întâlnirile noastre în circumscripțiile electorale și poate că ar trebui să discutăm despre această aglomerare a programului. Constat că există tot mai multe ședințe care sunt îngrămădite în zilele de joi după masă, situație care în trecut nu exista. Trebuie să avem grijă, pentru că până la urmă, într-o bună zi, avem o serie de, o grămadă de ședințe și alegători nici nu o să mai existe pentru noi. Sì, eh, prendiamo atto delle sue osservazioni. Am notat observațiile dumneavoastră. Cu siguranță vom încerca să și analizăm această chestiune. Întâlnirea pe care v-am menționat-o are loc miercuri seara, cea de joi este dimineața. Prin urmare, n-ar trebui să se suprapună cu întâlnirile de grup. Dar remarca dumneavoastră este întemeiată și se va bucura de atenția cuvenită. Nu m-ați înțeles. Nu se intersectează cu ședința de grup, ci cu activitățile din statele din care provenim, cu activitățile pe care trebuie să le întreprindem în circumscripții, cu alegătorii. În mod normal avem ședințele de grup miercuri, după, miercuri uh, înainte de masă, după care putem să mergem în circumscripție. Așa era până acum. Și acum miercuri avem ședințe, joi avem ședințe și până la urmă toată săptămâna este plină. Nu mai avem timp pentru alegătorii noștri. La asta mă refer. Dunque, nel calendario. În calendarul oficial, mi se spune din partea secretariatului, este trecută ziua de joi dimineață, în zi în care avem o întâlnire oficială a comisiei noastre, conform practicii încetățenite. Deci acesta este cadrul oficial în care funcționăm. Am notat observațiile dumneavoastră și în funcție de calendarul destul de înghesuit al comisiei noastre, vom încerca să găsim o soluție la cerința dumneavoastră. Punctul 5 de pe ordinea de zi. Discutarea raportului privind necesitatea unei strategii europene pentru Caucazul de Sud. Avem uh, pe raportor domnul Kirilov. Vă reamintesc faptul că pe 27 ianuarie s-a discutat deja acest subiect, însă având în vedere natura sensibilă a discuției, s-au depus 295 de amendamente și a fost nevoie de negocieri destul de intense între domnul raportor și colegii săi. Comisia pentru Energie a trimis de asemenea o scrisoare în care abordează subiectul pe care vrea să ne-l prezinte atenției și anume o serie de sugestii pe care raportorul le propune pentru textul de compromis pe care ni-l va prezenta. Fără a intra în detalii, dau cuvântul domnului Kirilov, care ne va prezenta comentariile domniei sale cu privire la amendamentele depuse de colegi și cu privire la textul de compromis pe care ni-l propune. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să subliniez ideea principală a raportului și anume să justifice rolul strategic mai important al Uniunii Europene în regiune și să recunoască necesitatea de a propune elemente pentru o strategie europeană pentru Caucazul de Sud. Aș vrea să vă spun că ați avut dreptate. Acest raport a stârnit un interes foarte mare, au fost aproape 300 de amendamente, au fost multe de făcut, dar vreau în primul rând să exprim recunoștința față de toți colegii care au depus amendamente și care și-au adus contribuțiile și mai ales cooperării constructive pe care am avut-o cu colegii raportori din umbră. Aceștia, de fapt, ne-au uh, ajutat să includem foarte multe dintre aceste amendamente în compromisuri Împreună am ajuns la 34 de astfel de compromisuri, care includ majoritatea amendamentelor depuse de colegi. Lăsând la o parte acest lucru, anumite amendamente nu au putut fi incluse. Și doar pentru a păstra o atitudine neutră și obiectivă a raportului, nu au fost incluse. Unele dintre ele nu contribuiau la echilibrul pozitiv al raportului și, după cum știți, echilibrul este foarte delicat în multe cazuri, mai ales în ceea ce privește conflictul Georgia-Rusia și conflictele din Nagorno-Karabakh. Pe lângă aceste compromisuri, au mai, vor mai fi depuse și amendamente orale de natură tehnică, și, domnule președinte, am avut și un aviz al INTA, după cum bine știți, și o scrisoare din partea ITRE pentru acest raport. Astăzi le-am discutat cu raportorii din umbră și am sugerat patru amendamente de compromis pe baza acestor două avize, pentru ca și ele să fie introduse în raport. Știm cu toții că cele trei state mai au mult drum de parcurs pentru a se apropia de valorile europene și pentru a se democratiza, dar trebuie să le recunoaștem eforturile de a-și atinge aceste obiective și trebuie să le apropiem mai mult de Uniunea Europeană prin politici strategice cum este parteneriatul estic. Acest raport îmbină critica cu încurajări constructive pentru reforme democratice și instituționale în cele trei state, dar vreau încă o dată să vă spun că uh, noi acordăm aici mai multă atenție strategiei Uniunii Europene în această zonă. Eu nu aș vrea deloc ca acest raport să fie confundat cu un raport de progres. Cele două conflicte, cel din Nagorno-Karabakh și din Georgia, rămân principalele obstacole în calea stabilității regiunii Caucazului de Sud și pentru dezvoltarea socioeconomică durabilă a acestei regiuni. De aceea, în raport am pus uh, accentul pe rezolvarea acestor două conflicte din regiune și pe necesitatea unui rol european, un rol jucat de Europa mai important în rezolvarea acestora. S-a văzut în uh, anul, în anii trecuți ce riscuri sunt ca aceste conflicte să uh, redemareze și s-a văzut că este nevoie ca ele să fie rezolvate. S-a văzut de asemenea cât de vulnerabile sunt investițiile din această regiune și cât de vulnerabile sunt și proiectele menite să ofere furnizare de energie. Uniunea Europeană și-a dat seama că trebuie să joace un rol mai activ în această regiune, mai ales în prevenirea și gestionarea conflictelor. Acest lucru este valabil mai ales în privința conflictului din Nagorno-Karabakh, în care Uniunea Europeană a fost practic absentă. Nu a făcut decât să își declare sprijinul pentru grupul de la Minsk, dar acest lucru nu este suficient în opinia mea. Uniunea Europeană trebuie să-și ia în serios rolul nou, mai activ în domeniul politicii externe, rol ce îi revine ca urmare a tratatului de la Lisabona care a intrat în vigoare. Rolul de mediator internațional al Uniunii Europene trebuie să fie recunoscut de ambele părți și este recunoscut și prezența sa nu stârnește controverse. De aceea am vorbit despre o strategie în acest sens și sper să mă bucur de susținerea Comisiei pentru a consolida rolul activ și important al Uniunii Europene. Mulțumesc mult! Ringrațiamo il relatore. Mulțumim domnului Kirilov și dăm acum cuvântul domnul Ibrizagici raportor din umbra al PP-ului. Tack ordförande. Eh, låt mig också börja med att eh, hålla med. Aș dori să spun că sprijin raportorul. Am avut o cooperare extraordinară, nu numai cu raportorul, ci și cu raportorii din umbră. avem aproximativ 30 de propuneri de compromis. A fost nevoie de acest lucru pentru că au fost peste 300 de propuneri de amendamente. Secretariatul a muncit intens și a reacționat foarte repede. Bun, am spus acum aceste lucruri și aș dori să mai adaug că vorbim aici despre strategia Uniunii Europene, se definește ce înseamnă această strategie pentru regiunea în cauză motiv pentru care am încercat să evităm pozițiile extreme. Am încercat să emitem o strategie comună pentru întreaga regiune și nu să luăm uh, regiunile separat, să le izolăm. PPE-ul încearcă să definească mai bine rolul UE în uh, de exemplu, în domeniul uh, comerțului liber, ce înseamnă acest, acesta pentru dezvoltarea economică din regiune. În ceea ce privește întoarcerea refugiaților, aici știm foarte bine că nu există condiții de securitate în această regiune în momentul în care aceștia se întorc la casele lor. Apoi, supravegherea, observarea alegerilor a fost și ea o temă importantă. Ne-am întrebat care este ajutorul pe care pot să, putem să-l dăm pentru a organiza alegeri libere și, orga, și desfășurate în mod transparent. Doar într-un anumit punct am uh, dorit să emitem critici și anume în ceea ce privește libertatea de opinie. Aceasta este atât de răspândită în zonă încât această problemă este atât de răspândită în zonă încât trebuie să semnalăm faptul că nu suntem de acord cu această situație. O să mai introduc și o serie de întrebări uh, amendamente orale, pentru că PPE-ul a introdus amendamentul 24, aici este vorba de Euronests, și era vorba despre stabilirea unei date în martie, dar acum suntem deja în aprilie. De aceea voi introduce un amendament oral, tocmai pentru a modifica această dată care oricum a expirat deja. Sper că mă veți sprijini în acest sens. O altă problemă pe care o avem la nivelul PPE este vorba de propunerea de compromis 30. Acolo se vorbea despre un vot pe părți. A doua parte vorbește despre implicarea Uniunii Europene în zona Mării Negre. Aici va trebui să votăm pe părți și se prea poate ca unii să voteze pentru ambele părți, în vreme ce alții vor vota fie doar pentru prima, fie doar pentru a doua parte. Aici am intrat în contact cu celelalte grupuri pentru ca și ele să aibă posibilitatea să urmeze calea dictată de PP. Eh, Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Luna, cec raportor din umbra pentru versi. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori pentru început să mulțumesc raportorului fictiv, rap- raportorului, raportorilor fictivi și secretariatului pentru munca depusă. De asemenea, Vrem să ne exprimăm sprijinul pentru textul propus de domnul raportor și cu privire la compromisurile asupra cărora s-a convenit. Sunt de acord cu cele spuse de colegii mei. Dorim să existe o strategie comună pentru întreaga regiune și să vedem ce poate face Uniunea pentru a-și consolida rolul în mai multe domenii în care colaborăm cu cele trei țări. De asemenea, să înțelegem că cele trei țări se confruntă cu probleme comune, fie că e vorba de libertatea presei, unde există probleme în toate cele trei țări, la mai multe niveluri. Am menționat câteva dintre aceste chestiuni, dar n-am intrat în toate detaliile. De asemenea, în ceea ce privește încărcarea drepturilor omului, apărătorii drepturilor omului, drepturile opoziției din interiorul și din afara Parlamentului, rolul societății civile, a ONG-urilor, a celor care apără minoritățile, fie că e vorba de minorități etnice sau alte tipuri de minorități. Toate aceste probleme există în cele trei țări la niveluri diferite, e adevărat. Noi am încercat să vedem ce poate face Uniunea pentru a consolida democrația, libertatea presei, libertatea de exprimare și, de asemenea, pentru a fi un mediator uh, care să folosească stimulente, dar și sancțiuni, să îi determine pe cei implicați, guverne și reprezentanții societății care doresc să se apropie de valorile europene și să promoveze democrația europeană și așa mai departe, dar să le oferim și sprijin acolo unde acesta este necesar. Am fost săptămâna trecută în Georgia cu o delegație și am fost și continuu să fiu impresionată de ce am văzut acolo. Am fost la uh, frontiera cu Oseția de Sud, am văzut care sunt problemele uh, administrative, am vorbit cu persoanele strămutate intern și cred că avem un rol important de jucat acolo și în Georgia, și în Azerbaidjan și în Armenia. Să încercăm să deblocăm conflictele înghețate sau orice alte conflicte care au ajuns într-o fază de blocaj. De exemplu, sprijinul pentru persoanele strămutate intern. Trebuie ca oamenii să găsească o nouă modalitate de a-și câștiga existența există un număr destul de mare de oameni, peste 200 de mii care sunt în această situație și țara nu e chiar așa de mare. Deci cred că aceste lucruri trebuie să se regăsească în raport. Apoi o serie de compromisuri pe care le aveți și dumneavoastră. Mă bucur că s-a ajuns la un acord cu privire la amendamentul 26, un amendament care ne preocupă și anume creșterea cheltuielilor pentru apărarea militară în aceste state. Asta nu este o modalitate de a diminua tensiunile care există în aceste regiuni și cred că e un aspect important. Un alt aspect care ne preocupă este faptul că s-a discutat de o chestiune legată de mass media. Eutelsat, care este o companie europeană, refuză să um, transmită în limba rusă, ceea ce arată că oamenii care, transmit, care ascultă limba rusă pot asculta doar programele care vin din, de la vecinul din nord, adică Rusia și nu din Europa. Și mă bucur că am găsit un compromis și aici. Iată deci lucruri importante pe care le avem în amendamentele de compromis. De asemenea, Vreau să mă refer la amendamentul oral numărul 6 prezentat de mine. Am fost de acord cu domnul raportor acolo că dorim să avem prima parte să ne referim la strategia de stat cu privire la eh, teritoriile ocupate, cu privire la cooperare și implicare și restul amendamentului oral va fi elaborat într-o versiune asupra căruia am convenit pentru votul în plenară. Deci mâine votăm doar pentru prima parte. Și Apoi, situația legată de energie, relevant atât pentru țări, cât și în ceea ce privește aprovizionarea Uniunii Europene. Principala chestiune aici este ce poate face Uniunea Europeană pentru a îi ajuta pe cei din cele trei țări care doresc să existe reforme democratice, care să promoveze pacea și să existe o evoluție socială și economică viabilă în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnei Lunacek. Are acum cuvântul doamna Nicolai, raportor din umbră, din partea ALDE. Vă rog. Domnule președinte, și grupul ALDE apreciază acest raport. Cred că este unul dintre uh, rapoartele care conțin cele mai multe compromisuri, ceea ce, în opinia noastră, înseamnă că a fost într-adevăr o cooperare dintre, între grupurile politice marea majoritate a amendamentelor pe care uh, grupul le-a formulat au fost preluate în aceste amendamente de compromis. Salutăm această opțiune de a avea un tratament egal față de întreaga zonă și credem că uh, întreaga zonă trebuie să răspundă printr-un proiect de cooperare care să soluționeze atât diferendele de natură militară cât și Uh, diferentele care țin de cooperarea între statele uh, din zonă. De asemenea, apreciem că negocierile de la Minsk uh, în ceea ce privește procesul de pace se află pe un făgaș bun. Relațiile, de stabi- relațiile diplomatice stabilite între țări sunt de asemenea semnificativ de pozitive în contextul chestiunilor politice din zonă și credem că în mod corect s-a insistat pe, pe această chestiune umanitară umanitară, în ceea ce Uh, privește populația uh, uitată a Europei, a persoanelor strămutate pe termen lung. Într-adevăr, este vorba de circa 200.000 de persoane, iar aprecierile cu privire la uh, teritoriile ocupate ca urmare a conflictului din Nagorno-Karabakh cred că sunt, credem că suntem corecte. Sunt corecte. Nu voi mai reitera celelalte aspecte pe care le salutăm, cele privitoare la drepturile omului, cele privitoare la libertatea media, la reforma juridică și cu siguranță vom vota acest raport. Grazie, onorevole Nicolai. Mulțumim, doamnei Nicolai. Și acum, primul vicepreședinte al comisiei noastre, care este și raportor din umbră pentru EFT, domnul Proverba. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit și eu pe domnul raportor pentru munca excelentă făcută, la fel și pe secre- reprezentanții secretariatului. Au fost multe amendamente, s-au analizat multe observații și foarte pe scurt aș vrea să atrag atenția asupra două aspecte. În primul rând, există o strategie a Parlamentului, acest parteneriat estic și domnul Vigenin este consideră că este unul dintre principale actori. E un parteneriat care favorizează dezvoltarea civilă și economică în șase state care doresc să colaboreze cu Parlamentul nostru. Deci avem șase state membre acelui acestui parteneriat și Uniunea Europeană. Printre ele avem Azerbaijan, Armenia, Georgia, state interesate, fiindcă se confruntă cu dificultăți foarte mari. Parteneriatul favorizează legăturile dintre Europa și aceste șase state candidate, să spunem. Dar nu aceasta este singura intenție. Se urmărește și uh, favorizarea colaborării între aceste state. Lucru foarte important atunci când avem de-a face cu un conflict, așa cum este cel din Nagorno-Karabakh, pe lângă situația tragică din Georgia. Cred că principala noastră sarcină trebuie să fie aceea de a favoriza rezolvarea acestui conflict și să acționăm astfel încât să se reducă pozițiile divergente între cele două state care sunt interesate de Nagorno-Karabakh, adică Armenia și Azerbaijan. Lucru care înseamnă să acționăm în mod eficient și concret și pentru promovarea siguranței în regiune, lucru care ajută să garanteze, într-un fel sau altul, la, să, a, să garanteze întoarcerea acestor persoane strămutate intern. Punctul central, spun asta în încheiere, este faptul că trebuie să se sublinieze un concept esențial – Integritatea teritorială a unui stat nu poate să fie modificată în niciun fel, cu atât mai puțin pe baza unei intervenții militare. Nu se pot modifica frontierele și să sperăm ca aceste frontiere așa, astfel modificate să rămână finale doar în urma unei acțiuni în forță, lucru care se recunoaște în rezoluția ONU și în politica relevantă a Uniunii Europene și din acest motiv trebuie să acționăm în mod constant pentru a asigura consecvența. Și în ultimul rând, societatea civilă trebuie să primească un rol foarte important în ceea ce privește intervențiile umanitare. Această strategie trebuie să însoțească acțiunile politice, pentru că oamenii trebuie să fie ajutați în orice fel posibil. Încă o dată vreau să felicit pe domnul raportor și pe toți cei care l-au ajutat. Mulțumim domnului vicepreședinte Provera și acum domnul Brock. Domnule președinte, câteva observații vis-a-vis de cele spuse de, cele de colegul Kirilov. Vă mulțumesc pentru raport și aș dori să mă refer și la propunerile de compromis, fără să repet lucrurile pe care le-au spus deja colegii mei. Cred că este important să vorbim despre această, acest parteneriat european și să abordăm o perspectivă mai largă. Citind textul, textul observ că vorbim foarte mult despre statele în parte și despre relația Uniunii Europene cu aceste state în izolare, dar nu vorbim despre relațiile statelor între ele poate că mâine, înainte de voturi, am putea să ne mai gândim un pic la aceste aspecte, pentru că este până la urmă o problemă care persistă atât uh, în uh, est cât și în zona Mării Mediterane. Dacă ne dorim stabilitate politică, atunci trebuie ca atât domeniul politic cât și domeniul economic să uh, coopereze. Rata de creștere nu poate fi stimulată doar prin relații bilaterale, ci este nevoie de o sinergie Înainte, problema era uh, că toate Uniunea Europeană nu poate să fie suficientă pentru repararea acestei situații. Cred că Parteneriatul estic este cel care este instrumentul optim pentru acest lucru. Trebuie să existe o bază economică solidă, trebuie să existe discuții și despre o zonă de liber schimb, dar nu este vorba doar de Azerbaijan, Armenia sau Georgia cu Uniunea Europeană, ci trebuie să existe un acord și între aceste state, între ele, practic. De aceea, ar trebui să încercăm să combinăm toate aceste lucruri. Mulțumesc! Grazie, onorevole Brock. Mulțumim domnului Brock. Are acum cuvântul domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Voi vorbi exact despre acest punct pe care l-a menționat domnul Brock. Este o coincidență. În urmă cu puține zile am fost în uh, Georgia și am vorbit și cu reprezentanții Azerbaijanului și un reprezentant ne-a spus că cooperarea regională este un concept pe care doresc să-l impună europenii. Noi trebuie să arătăm că nu este așa. Această cooperare este una din premisele ca în zonă lucrurile să meargă mai bine, atât din punct de vedere politic, cât și economic și așa mai departe și aș dori să vă rog să găsim aici o formulare mai bună, pentru că este grotesc să le spunem lor, trebuie să cooperați. Dar fără o cooperare regională, care să ignore puțin conflictul din Nagorno-Karabakh, fie că vorbim despre o zonă de liber schimb, despre transport, despre chestiuni culturale, Știm foarte bine că în, în Parlament uh, am discutat adesea despre cultură și fără toate aceste, aceste discuții lucrurile nu vor funcționa. De aceea trebuie să găsim o formulare prin care să explicăm că regionale, co- re, cooperarea regională este un element esențial pentru sprijinirea acestei regiuni și, în general, pentru creșterea economică și pentru stabilitatea politică din regiune. Dacă am putea adăuga acest lucru, ar fi foarte bine. Grație, onorevole Svoboda. Mulțumesc domnului Svoboda, domnule Kirilov, mă alătur și eu colegilor care v-au felicitat și vă dau încă o dată cuvântul pentru comentariile finale. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit le mulțumesc pentru sprijinul oferit și pentru ideile bune pe care mi le-a oferit. De asemenea, vreau să mulțumesc secretariatului pentru sprijinul foarte eficient pe care mi l-a oferit și am uitat să mulțumesc și diferitelor ONG-uri care, fiind informate despre raport, au avut inițiativa de a-și oferi sprijinul. Și unele dintre formulări vin de la aceste ONG-uri care cunosc foarte bine ce se întâmplă în regiune și care ne-au ajutat. Vreau să spun că vă confirm cu privire la cele spuse de doamna Lunacek. Vă confirm că vom lucra la acest amendament oral accept sugestia dumneavoastră. Este clar în ceea ce privește Georgia că aceste strategii sunt deja adoptate, această strategie, și vreau să mă refer la cele spuse de domnul Provera, domnul Brock și domnul Svoboda. Sunt 100% convins de faptul că uh, este esențial să existe cooperare regională, nu doar pentru a stimula dezvoltarea economică, ci pentru a crea climatul necesar, pentru a consolida stabilitatea, pentru a ajuta oamenii să acționeze și așa mai departe. Din experiența mea de până acum, spun că lucrurile au pornit destul de lent. Chiar și georgienii spuneau, ne pare rău, dar am dori să discutăm cooperarea cu statele europene. Vecinii nu ne interesează așa de mult. Nu vreau să scot în evidență doar Georgia, oricum, fiindcă se referă aceste remarci și la Azerbaijan și la Armenia. Însă în cazul lor a fost puțin mai dificil. Ați văzut, și domnul Provera a vorbit despre faptul că există terenuri, zone ocupate cu forța. Sprijin, sigur, toate amendamentele, fiindcă există multe amendamente referitoare la liber schimb și cooperare regională, inclusiv din partea colegilor verzi, pe care le vom sprijini, dar aș sprijini cu mare bucurie și compromisuri pe o scară mai largă. Poate vorbim mai târziu despre asta important aici și cred că trebuie să ne implicăm foarte activ pentru a avea un succes inițial concret în ceea ce privește conflictul Nagorno-Karabakh este legat de faptul că anul trecut s-au făcut niște pași concreți și totuși n-am văzut niște rezultate. Adică există niște principii de bază. S-au eliberat coridoarele ocupate în jurul Nagorno-Karabakh. Există un coridor care poate fi folosit de Azerbaijan și de Armenia și s-a ajuns, aproape s-a ajuns la un acord. Dar Totuși n-am reușit să concretizăm lucrurile și cred că aici ar trebui să insistăm, fiindcă sunt convins în totalitate, lăsând sigur deoparte soluția finală legată de statutul Nagorno-Karabakh, dar sunt convins că dacă facem un pas înainte în această direcție, un acord uh, cu care să fie de acord ambii președinți, atunci cadrul în care acționăm se va schimba va stimula o cooperare mult mai concretă și aici noi ca Uniune putem acționa pentru a crea o situație cu totul diferită în regiune. Și astfel, sigur, vom uh, avea în vedere și aspectele care ne preocupă, legate de energie, transport și așa mai departe. Cred că ar trebui să insistăm cu privire la acest succes, care cred că s-ar putea obține anul acesta și tratatul de la Lisabona ne conferă puterea de a fi mai activi. Sunt de acord cu tot ce s-a spus și vă mulțumesc tuturor colegilor pentru atitudinea constructivă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului Kirilov. Vreau să reamintesc tuturor că votul acestui raport va avea loc mâine la ora 10 și un sfert și votul în plenară este stabilit pentru a doua plenară din mai. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune. Aici avem raportul domnului Bilan. Au fost depuse 39 de amendamente, un număr destul de mic cu privire la acest proiect de aviz. Toate aceste amendamente au fost negociate între raportor și raportorii fictivi și s-a redactat un text de compromis pe care acum ni-l va prezenta domnul raportor. Aveți cuvântul pentru a ne pregăti pentru votul de mâine. Domnul Bilan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, în 23 martie am prezentat primul proiect de aviz referitor la raportul uh, Uh, Comisiei de Dezvoltare Regională în legătură cu strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune. Au fost 39 de amendamente și am avut astăzi și ultima reuniune cu raportorii din umbră din partea tuturor grupurilor politice am uh, reușit să prezentăm patru amendamente de compromis care includ majoritatea amendamentelor depuse la textul prezentat în 23 martie și sunt foarte mulțumit și doresc să le mulțumesc raportorilor din umbră de la toate grupurile politice. După cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, votul va avea loc mâine și aștept ultimele dumneavoastră observații pe această temă. Mulțumesc! Grazie, onorevole Bilan. Mulțumim domnului Bilan. Are acum cuvântul domnul Chelam. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc colegului Bielan pentru cooperarea foarte pozitivă de care a dat dovadă. Cred că am reușit în această după-amiază să ajungem la un acord între diferitele grupuri politice în legătură cu amendamentele de compromis. Acestea sunt în număr de patru și sunt satisfăcătoare pentru PPE. Cred că principala problemă a fost aceea că acesta este un raport la care AFET trebuie să vină cu un aviz în legătură cu strategia Mării Bal la Marea Baltică, care trebuie să fie o strategie internă a Uniunii Europene. Iar dimensiunea nordică anterioară se referea la relațiile externe. Însă avizul domnului Bielan trebuie să reflecte și relațiile noastre externe. Cred că am reușit să evităm o capcană din, și anume, în textul inițial se spunea că succesul strategiei la Marea Baltică este legat de relațiile noastre externe, ceea ce nu mai este așa acum. În compromis se spune că această strategie va avea mai mult succes dacă se va desfășura o cooperare echilibrată și structurată cu parteneri externi, ceea ce este foarte bine. Am um, ajuns la un compromis satisfăcător în legătură cu relațiile cu Rusia. Cred că este un compromis constructiv și o problemă delicată apare la compromisul numărul 4, și anume finanțarea strategiei la Marea Baltică. Reieșea de aici că Comisia ar fi încă într-o filozofie a dimensiunii nordice și că deci uh, suma de milioane de euro pe care au, ce, au cerut-o Parlamentul ar putea fi utilizată doar pentru relațiile externe. Iar compromisul numărul 4 propune corecțiile necesare pentru bugetul anului viitor. În ceea ce privește uh, celelalte amendamente, am discutat amendamentele 25 și 26 la grupul PPE și am stabilit că dacă autorii vor fi de acord cu textul compromisului nostru, care va evita condiționalitatea, atunci grupul PPE va susține amendamentele 25 și 26 și atunci uh, vom face amendamente orale la aceste două articole. Mulțumesc mult! Grazie, onorevole Chelam. La... Mulțumim domnului Chelam. Acum are cuvântul domnul Mirski. Gribu pateikt, paldies eh, referendum par Mulțumesc, aș vrea să... un democrat. Mulțumesc colegilor pentru cooperare. Ca raportor din umbră, din partea socialiștilor și democraților, aș dori să vă atrag atenția asupra trei amendamente, 24, 25 și 26. Vă sugerez să votați împotriva acestora. Acestea au fost introduse de raportor și colegii săi din partea grupului conservatorilor și reformiștilor. Ele nu respectă obiectivul raportului. Amendamentele menționate în uh, proiectul un bald creves militares matsibei sacra arno menționează proiectul North, North Stream și vorbesc și despre relația Belarus-Rusia în contextul acestui uh, proiect. Și aș dori să, să știu de unde ați obținut aceste informații, pentru că mie mi se pare că au statutul de zvon. Uh, Poate că ați putea să ne spuneți care sunt sursele acestor informații. Aș dori să vă amintesc că orice informație ar trebui să fie verificată. Abia după aceea ar trebui să fie așternută pe hârtie. Informațiile sunt superflue în acest document pentru că țările UE au ajuns deja la un acord în ceea ce privește implementarea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul domnului Atemachi. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră cu care am cooperat excelent. Am ajuns la un acord, iar uh, amendamentele de compromis au fost redactate astfel încât uh, cu toții ne putem declara satisfăcuți. Aș dori să subliniez faptul că nu avem nevoie de un plus de birocrație, ci de cooperare concretă și de planificare strictă. Aș dori să subliniez uh, cooperarea cu privire la protecția mediului, Discutam aceste lucruri mai devreme și cred că ar trebui să implicăm Rusia mai mult în această chestiune. Oricum, am cooperat bine și vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră este colegul Tarant, care nu a putut fi prezent astăzi și îl reprezintă aici. Doresc să mă raliez cuvintelor de mulțumire adresate raportorului și aș dori să arăt că, din punctul nostru de vedere, amendamentele de compromis sunt cât se poate de valabile. Dați-mi voie să mă refer la observațiile colegilor din cursul discuțiilor și să spun câteva lucruri vis-a-vis -vis de amendamentele 24, 25 și 26. Cred că nu mă bănuiți că sunt în mod sistematic de acord cu opiniile acestor colegi, dar uh, nu pot să accept ca aceste amendamente să fie clasificate ca fiind antirusești. Amendamentul 25 uh, vor, folosește termenul concern, îngrijorare, vis-a-vis -vis de implementarea proiectului North Stream și concretizează spunând uh, și revenind la chestiunile de protecția mediului. Sunt de părere că în implementarea acestui proiect, și aici aveți, aveți dreptate, este un fapt acest lucru, dar termenul concern trebuie să fie văzut în contextul îngrijorărilor cu privire la protecția mediului și nu poate fi calificat ca fiind antirusesc. În ceea ce privește amendamentul 24, nici acesta nu cred că este unul antirusesc. Iar dacă datele de la amendamentul 26 sunt corecte, cred că acest lucru trebuie să se rezolve până în momentul votului. Haideți să vedem dacă calificarea asta stă în picioare până la vot. Grație, onorevole Buticofer. Mulțumim domnului Buticofer. Are acum cuvântul domnul Palechis. Eh, Grazie, președinte. I would like to congratulate Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe raportor și să felicit întreaga echipă care s-a ocupat de acest raport. Cred că s-au propus amendamente foarte rezonabile. Unele sunt ale mele și vreau să vă atrag atenția asupra importanței regiunii Kaliningrad. Cred că trebuie să stimulăm dezvoltarea socială și economică în această regiune ca poartă sau uh, regiune pilot pentru o adâncire a cooperării dintre Uniunea Europeană și Rusia. Aș vrea să spun că dezvoltarea acestei regiuni poate să reprezinte un barometru pentru atmosfera generală a relațiilor dintre UE și Rusia și într-o oarecare măsură a intențiilor uh, conducerii de la Moscova și ca reacție la realitățile din ziua de astăzi, cred că ar fi util să se evalueze cum anume implementarea strategiei la Marea Baltică contribuie la strategia UE 2020. Și cred că ar fi necesar să depunem un amendament oral pe această temă. Grazie, onorevole Mulțumim domnului Palechis. Acum are cuvântul domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la chestiunea Nord Stream. Eu însumi apăr proiectul Nabucco, proiectul de concurență, dar unii colegi ai acestui uh, for sunt de altă părere și de aceea nu am de gând acum să favorizez proiectul Nord Stream. Până la urmă ne întoarcem tot timpul la aceeași întrebare. Nu e vorba de a fi pro-rus sau anti-rus. Nu acestea sunt criteriile care sunt importante pentru mine. Dar dacă formulăm amendamentul astfel încât spunem că în momentul implementării proiectului trebuie să ținem cont de protecția mediului, atunci colegul Beautycofer are dreptate. Este un argument uh, juridic și trebuie să insistăm pe transparența acestor chestiuni. Dar nu trebuie să folosim o formulare alambicată când putem să spunem foarte clar, dacă proiectul este implementat, atunci trebuie să se țină cont de protecția mediului. Aceasta este părerea reprezentată de Parlamentul European. A doua chestiune, ne întoarcem constant la întrebarea vis-a-vis -vis de exercițiile militare comune. Nu vreau să, nu vreau să mă refer acum la Belarus, dar dacă au spus acest lucru, atunci este stupid că au spus-o, dar dacă n-au spus-o, care și-ar dori aceste exerciții comune, atunci uh, trebuie să vedem care e treaba, pentru că termenul este allegedly. Deci presupunem. Dar de fapt noi vrem să-i uh, învinuim, dar de fapt nu avem motive să-i învinuim, învinuim și de aceea folosim termenul allegedly. Este o situație care generează neîncredere în mod inutil. Dacă nu ne convine ceva, atunci îi criticăm. Dacă există riscul ca cineva să construiască bombe ca să arunce în aer proiectul Nord Stream, bun, există un risc, dar uh, ce vreau să spun? Există formulări care nu fac decât să genereze neîncredere fără să spună lucrurilor pe nume. Și nu fac decât să transforme un raport bun într-un rău. Mulțumesc, domnul Broc, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În ultima intervenție am spus că aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Standardele pe care le reprezentăm în calitate de Parlament European sunt de așa natură încât uh, poziția noastră vis-a-vis -vis de protecția mediului să fie clară și să fie luată în considerare. Haideți să diferențiem între două aspecte. Mai întâi, confirmările formale la nivel politic. De, din partea, au fost confirmate de Finlanda, Danemarca, Germania și așa mai departe. Deci, din punct de vedere al protecției mediului, este în regulă. Al doilea punct, trebuie să avem grijă ca aceste lucruri să fie și respectate, angajamentele noastre. În al treilea rând, și aceasta în urma hotărârii Parlamentului din 8 iulie 2008. Poate că putem prelua formularea colegului Svo- Svoboda și să rugăm Comisia să raporteze cu privire la îngrijorările noastre din 8 a 7 a 2008 să ne răspundă dacă îngrijorările noastre cu privire la protecția mediului au fost sau nu abordate, au fost rezolvate. Nu vorbim acum despre termenul concern în sine sau despre implementation, ci trebuie să insistăm ca implementarea să se producă și trebuie să rugăm Comisia să verifice ca acest lucru să se fi făcut. A doua întrebare se referă la manevrele militare. Un lucru este clar și acest lucru a fost confirmat de OSCE. Manevrele au avut uh, loc în Ositiria, în Oseția. Deci, faptul că acest lucru nu... Au avut loc, dar faptul că nu ne convine este altă poveste. Trebuie să avem grijă că trebuie să respectăm regulile formale, și trebuie să înțelegem că NATO are astfel de reguli formale, de exemplu, cu Ucraina. Acestea trebuie respectate. Aceste reguli sunt aplicabile ambelor părți, pentru ca nici o parte să nu poată reclama o influență unilaterală. Bun, ni s-a spus ce faceți dacă vi se reproșează formularea allegedly. Colegul Svoboda se opune și spune că poate ar trebui să reformulăm sau să facem, cum a spus colegul Bütikofer, să se facă din nou verificări. Dacă nu cumva datele problemei sunt uh, fixe sau nu, acest lucru trebuie să se poată constata. Iar dacă aceasta este situația, lucrurile pot fi verificate. De exemplu, faptul că Rusia își dorește să apere un proiect cu Belarus la care participă anumite state ale Uniunii Europene, lucru care nu mi se pare deloc nostim. Dar trebuie să existe dovezi, pentru că dacă nu există dovezi, este o simplă afirmație. Poate că împreună cu raportorul găsim o cale până la vot de a găsi un compromis. Mulțumesc. Grazie, onorevole Brock. Mulțumim domnului Brock. Are acum cuvântul domnul Landsbergis. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb uh, și eu ce este cu aceste atacuri la adresa amendamentului 25, pentru că acest amendament amintește o rezoluție a Parlamentului European din 2008, din iulie, care a fost adoptată cu o majoritate foarte largă. Iar acum acest amendament este considerat antirusesc. Înseamnă că am avut o rezoluție întreagă antirusească. Poate că Parlamentul European e antirus. Acest lucru nu se poate dezbate așa, în acești termeni. Îmi aduc aminte că mai multe amendamente promovate la vremea aceea de Gazprom, într-adevăr, nu au fost adoptate dar asta nu e o mare tragedie. Să ataci un document european în așa fel este inacceptabil. Eu vă rog să vă gândiți mai bine, să fiți mai... să aveți o formulare mai moderată. Dacă cuiva nu-i place un document de, adoptat de Parlamentul European, vă rog să fiți atenți. Grazie, onorevole La... Mulțumim domnului Landsbergis. Și acum are cuvântul Siuec. Dziękuję bardzo. Ja chcę zwrócić uwagę, że... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez faptul că aici vorbim despre un raport care include o gamă largă de chestiuni relevante pentru Parlamentul European. Există niște subiecte importante abordate în acest raport și uneori, în acest context, ele pot părea marginale. Comisia pentru Dezvoltare regională, de exemplu, stabilește priorități pentru Uniunea Europeană din punct de vedere al chestiunilor regionale. Și este important să ne întrebăm dacă acestea sunt semnalele pe care vrem să le transmitem. Sunt exprimate aici mai multe puncte de vedere și riscăm să ajungem într-un final cu așa de multe aspecte diferite în acest raport, fiecare vrea să contribuie cu privire la Nord Stream, cu privire la manevrele militare și așa mai departe, și riscăm deci ca totul să se transforme într-o sorcovă sau o listă de dorințe. Există multe domenii legate de cooperarea cu Federația Rusă în ceea ce privește regiunea Baltică și riscăm ca un astfel de raport să devină un raport care să includă totul sau să vrem să includă totul, lucru care va submina credibilitatea lui și anumite lucruri vor fi aruncate în derizoriu. Deci cred că trebuie să ne întrebăm care este obiectivul nostru concret, ce vrem să exprimăm în acest raport, având în vedere că Comisia pentru Dezvoltare Regională are propria sa abordare. Sigur, acele chestiuni sunt importante, și cei care sunt interesați de ele se vor simți lăsați deoparte. Dar cred că dacă lăsăm prea multe lucruri în afară sau le tratăm doar tangențial, uh, vom scăpa din vedere aspectele concrete, de exemplu manevrele militare. Nu cred că există prea multe state care doresc să vadă manevre militare că se desfășoară în, apropiere de frontiere, în apropierea frontierelor lor. Dar Belarusul are o uh, relație cu Rusia. Știm că Nord Stream este construit de ruși și de nemți. Și există o situație în care există state membre NATO și alte state care nu sunt membre și de aceea lucrurile sunt foarte complexe. Acum domnul Vigenin pentru a încheia discuțiile. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt, fiindcă cele spuse de colegi acoperă ce voiam eu să spun. Într-o astfel de situație în care putem ajunge la un consens destul de mare în ceea ce privește strategia pentru regiunea Mării Baltice, noi am ales să includem sau să propunem amendamente controversate și care vor duce la o situație pe care nu va fi putea fi susținută de grupul socialist. Mă refer la amendamentele 25 și 26 mai ales. Nu e vorba de a fi anti sau pro-Rusia, ci vorbim despre nevoia de a include într-un raport sau într-un aviz chestiuni care țin de subiectul acelor documente. Și cred că formularea de la 25 și mai ales 26 acoperă niște subiecte care depășesc domeniul de aplicare al acestui raport și sunt controversate. Și dacă vor fi adoptate așa cum sunt ele formulate în prezent, va fi destul de greu pentru noi să sprijinim acest aviz. Mulțumim domnului Vigenin. Acum, comentariile finale făcute de domnul Bielan, raportor. Bardzo, panie przewodniczący, usłyszeliśmy jak szerokie... Mulțumesc, domnule președinte. Au fost prezentate aici niște puncte de vedere destul de diferite. Am înțeles care este tendința pe care o iau opiniile deputaților. Sunt uh, mulțumit de faptul că am reușit să formulăm aceste patru amendamente de compromis care reflectă majoritatea amendamentelor depuse de colegi. În ceea ce privește amendamentele referitoare la Nord Stream sau la manevrele militare. Nu le-am inclus inițial în proiectul meu, n-am inclus inițial aceste subiecte nici în amendamentele de compromis, însă cred că am dreptul, împreună cu colegii din grupul meu, de a depune astfel de amendamente. Domnul Mirski vorbea despre amendamentul 25. Mai mulți deputați au răspuns la această intervenție. Îi mulțumesc domnului Lansperchis și reprezentantului grupului Verzilor, fiindcă aceste amendamente se referă la un document care deja a fost aprobat de Parlamentul European înainte de această legislatură, deci în mandatul anterior, Dumneavoastră nu erați, domnule Mirski, deputat, deci nu știți probabil acest lucru. În ceea ce privește de amendamentul oral depus de domnul Chelam în numele grupului PPE, pot să vă spun, din partea grupului nostru politic, că am aprobat acest amendament oral. În ceea ce privește amendamentul 26 și toate comentariile care au fost făcute aici cu privire la acest amendament de către domnul Brock, cred că acest amendament oral depus de PPE este întemeiat și putem aproba acest amendament oral al grupului PPE. Prin urmare, cred că putem ajunge la un compromis înainte de votul final. Și în încheiere, în ceea ce privește intervenția domnului Șivieț, dacă domnia sa consideră că aspectele referitoare la Nord Stream nu ar trebui să se regăsească deloc în acest aviz, ar trebui să se adreseze domnului Oleniciac, care este membru al grupului politic al dumneavoastră și care a vorbit de Nord Stream în raportul său. În ceea ce privește amendamentul 26, încă o dată fac trimitere la chestiunile pe care tocmai le-am spus. În ceea ce privește uh, manevrele militare, s-au spus că acestea aveau în vedere apărarea gazoductului Nord Stream. Dar avem de-a face totuși cu aspecte legate de militarizarea regiunii Baltice și cred că are legătură cu subiectul avizului nostru și cu raportul comisiei competente. Aș vrea să mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră, din toate grupurile politice și sunt foarte încântat de faptul că am reușit între noi să ajungem la un compromis. Sper că majoritatea deputaților vor putea să voteze pentru acest proiect de aviz. Mulțumesc! Mulțumim domnului Bielan. și vreau să vă informez că mâine, 8 aprilie, va avea loc votul în comisie și pe 27 avem votul în Comisia pentru Afaceri Regionale. Acum, aș vrea să-l rog pe colegul Covaldi să mi se alăture. Iată că ni s-a alăturat următorul raportor, domnul Mingarelli, și împreună vom avea schimbul de opinii cu Comisia privind acordul de asociere UE-Ucraina. Deci Comisia noastră împreună cu Comisia Parlamentară de Cooperare UE-Ucraina, care este prezidată de colegul Coval. Îi urăm bun venit domnului Mingarelli, vicedirector general al DG Relex, un oaspete care ne vizitează în comisia noastră destul de des deja. După cum știți, subiectul de astăzi se referă la negocierile duse pentru încheierea unui acord de asociere, negocieri care au fost conduse de domnul Mingarelli. Prin urmare, domnia sa este persoana cea mai îndreptățită pentru a ne informa cu privire la ultimele evoluții și pentru a răspunde la întrebările pe care le avem și pentru a ne spune, fiindcă cred că cu toții suntem interesați, când se vor finaliza aceste negocieri. Aș vrea să vă reamintesc că, în ceea ce privește, având în vedere importanța acestui subiect, și anume negocieri în curs de derulare, comisia noastră a hotărât să numească un raportor, Legutco, a cărui sarcină va fi să urmărească din partea noastră modul în care se derulează negocierile și care apoi va interveni pe acest subiect, sigur. După cum știți, în 2007, Parlamentul a adoptat un text care definea poziția noastră cu privire la mandatul de negociere conferit Comisiei și, acestea fiind spuse, cred că e momentul să dăm cuvântul domnului raportor. Domnule Mingarelli, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această invitație de a vă prezenta încă o dată stadiul în care au ajuns negocierile noastre cu Ucraina. Și înainte de a vă spune exact în ce punct ne aflăm după ultima sesiune de negocieri, vreau să vă spun că președintele Ianucovici, proaspăt ales, a fost la Bruxelles, după cum probabil știți, pe 1 martie și a avut un discurs foarte liniștitor în privința orientării pro-europene a țării sale. Pentru cei care își făceau griji în legătură cu anumite afirmații din campania sa electorală, trebuie să vă spun că acum a declarat sus și tare că opțiunea strategică a țării sale rămâne orientarea către structurile euroatlantice și mai ales către Uniunea Europeană. Și din acest punct de vedere, o încheiere rapidă a negocierii acordului de asociere se află printre primele sale priorități. După cum v-am mai spus, negocierile pentru acest nou acord au început în martie 2007, ceea ce înseamnă că au trecut deja trei ani de când negociem din greu la un an de când au început negocierile, adică în aprilie 2008, după aderarea Ucrainei la OMC, a fost posibil să se înceapă negocierea unui acord de liber schimb complet și aprofundat. Complet și aprofundat înseamnă că, dincolo de eliminarea barierelor vamale, mai există și obiectivul de a promova convergența reglementară pentru a se suprima treptat toate barierele non-tarifare uh, din calea schimburilor. Din 2007, negocierile s-au desfășurat uh, într-un spirit de mare entuziasm din partea partenerilor ucrainieni, dar în 2009, în perioada preelectorală, negocierile au încetinit, ceea ce este ușor de înțeles. Acest lucru s-a făcut simțit mai ales în negocierea acordului de liber schimb. Cred că anumite interese destul de clare, mai ales ale oligarhilor, au făcut ca negociatorii ucrainieni să încetinească puțin ritmul negocierilor. S-au încheiat provizoriu 30 de capitole și acestea ne vor permite să ajutăm Ucraina să reia, ca, să preia cadrul uh, de standarde și de reglementare al Uniunii Europene în domenii cum ar fi agricultura, transportul, mediul, statisticile, vămile. Uh, preambulul, obiectivele și principiile generale au fost încheiate provizoriu, iar în ceea ce privește partea de dialog politic, am reușit să ne înțelegem în legătură cu arhitectura instituțională a dialogului politic. În ceea ce privește dialogul și cooperarea privind reformele interne, tot ce se leagă de securitate și stabilitate regională în Europa Orientală, în legătură cu prevenirea conflictelor, gestionarea crizei, crizelor, cooperarea tehnică și militară, combaterea neproliferării armelor de distrugere, de distrugere în masă, dezarmarea și controlarea armamentului și combaterea terorismului. În partea de dialog politic, trei puncte au rămas deschise. Primul, desigur, este cererea Ucrainei de a avea o perspectivă de aderare. Cel de-al doilea punct este cererea Ucrainei de a se institui libera circulație într-un termen apropiat, propunerea fiind deocamdată să se prevadă un regim fără vize ca perspectivă pe termen lung și mai sunt și discuții în legătură cu formularea care să fie reținută în legătură cu principiile ce gestionează integritatea teritorială și suveranitatea acestei țări partenere. Asta în legătură cu partea de dialog politic, în legătură cu partea de justiție, libertate și securitate, s-a ajuns la o înțelegere în legătură cu tot ceea ce ține de statul de drept, respectarea drepturilor omului, protejarea datelor personale, cooperarea în domeniul migrației, azilului, vizelor, gestionarea frontierelor, circulația persoanelor, spălarea de bani, combaterea terorismului, lupta împotriva tot soiul de traficuri și mai ales traficul de droguri, lupta împotriva crimei organizate și împotriva corupției. Negocieri sunt în curs de desfășurare în domeniul ocupării, imigranților ilegale, a circulației persoanelor, al regulilor de admitere și în legătură cu cooperarea judiciară în domeniul civil. În ceea ce privește cooperarea economică și cooperările sectoriale, am încheiat provizoriu negocierile în 30 de sectoare, ceea ce ar trebui să permită Ucrainei să preia încă o dată o mare parte din standardele, normele și reglementările comunitare, în ceea ce privește reglementarea activității operatorilor economici în 30 de sectoare și nu am de gând să le enumăr, ar fi prea dificil, dar dacă doriți, am să vă ofer detaliile mai târziu cu plăcere. În domeniul comercial, după cum știți, negociem de 2 ani crearea unei zone de liber schimb completă și aprofundată – și am fost în măsură de pe acum să deschidem discuțiile în legătură cu tarife, investiții, servicii, dezvoltarea concurenței, dezvoltarea durabilă și drepturile de proprietate intelectuală. Din 14 capitole, 3 sunt încheiate provizoriu, e vorba de regulile de origine, cooperarea vamală și facilitarea comerțului și, de asemenea, regulile privitoare la transparență. Desigur, se discută mai ales despre convergența reglementărilor în sectoare, cum ar fi cel sanitar, fitosanitar, veterinar, în legătură cu toate barierele tehnice din calea schimburilor. Probabil că în acest domeniu va trebui să muncim pe rupte în următoarele luni. Nu pot să vă spun exact pe ce dată s-ar putea încheia aceste negocieri. Dacă partea ucraineană este la fel de angajată ca în ultimii trei ani, sperăm să putem încheia negocierile în următorul an, în următoarele 12 luni. Pe partea politică va dura mai puțin, pe partea comercială, care e mai tehnică, va fi nevoie, după spusele experților de la comisie, de 6 până la 12 luni. Asta dacă partea ucraineană dă dovadă de voință politică. Iată cum se pot rezuma negocierile în două cuvinte și în încheiere pot să vă spun că am decis să punem în aplicare anumite dispoziții ce figurează în noul acord înainte de încheierea negocierilor. Și din acest motiv am instituit o așa numită agendă de asociere în ultimele luni, care a luat locul planului de acțiune încheiat în cadrul politicii de vecinătate cu patru ani în urmă și datorită aplicării acestei agende de asociere, putem de pe acum să punem în aplicare anumite orientări care figurează în acest acord care urmează să fie încheiat. Însă, ținând cont de hotărârea politică a părții ucrainiene, s-ar putea să economisim astfel câteva luni prețioase și suntem cât se poate de hotărâți să mergem cât putem de departe cu această agendă de asociere. Vă mulțumesc! La parol- Mulțumesc domnului Mingarelli. Acum domnul Coval, președintele delegației Uniunea Europeană-Ucraina. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director, foarte mult. Mulțumim pentru informațiile transmise. Cred că mai multe informații merită să fie subliniate și am și uh, mai multe întrebări în legătură cu diferite aspecte, mai ales cele ce țin de ultima reuniune comună pe care am avut-o. Am impresia că că opinia comi noului comisar în legătură cu liberalizarea vizelor este diferită de abordarea Comisiei Europene de până acum. Și cred că am, am putea să nu mai folosim de acum înainte formula pe termen lung. Cred că putem să facem pași concreți pentru a introduce un regim fără vize știu că este un subiect deosebit de complex. Știți uh, că delegația noastră a pregătit un document foarte amănunțit în care am analizat modul în care funcționează acum regimul vizelor. Am vorbit despre consecințele negative ale acestuia asupra circulației persoanelor și asupra contactelor dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Am arătat în acest document că există într-adevăr mult mai puțini ucrainieni decât în trecut pe teritoriul Uniunii Europene și cred că vizele astăzi reprezintă principala barieră. Este într-adevăr o barieră cu atât mai mult cu cât vizele constituie un fel de barieră politică. Și cred că vizele pot, de fapt, să strânească un fel de neîncredere a ucrainienilor față de Uniunea Europeană sau chiar o opinie negativă. Și e foarte important pentru că alegătorii ucrainieni sunt cei care aleg ce oameni politici îi reprezintă și ei votează având impresia că Uniunea Europeană nu este favorabilă Ucrainei și cred că dacă păstrăm tăcerea cu privire la chestiunea vizelor sau dacă avem o abordare foarte dogmatică a acestui subiect, consecințele sunt negative. Deci mă bucură faptul că s-a modificat această abordare acum. Am constatat acest lucru atunci când domnul comisar a luat cuvântul la ultima reuniune a delegației noastre și am văzut asta și în tonul pe care l-ați folosit dumneavoastră astăzi atunci când ați menționat regimul fără vize. Cred de asemenea că putem să cooperăm cu adevărat cu partea ucraineană pentru a încheia aceste lucrări și pentru a rezolva uh, situația regimului vizelor. V-aș ruga să menționați care sunt uh, condițiile preliminare care trebuie să fie îndeplinite ca să putem uh, progresa către crearea acestui regim fără vize. Poate că ar trebui să se prevadă un document pe această temă. Cred că, într-adevăr, chestiunea vizelor este una foarte importantă și vom putea să progresăm și în cooperarea noastră interinstituțională în Europa în acest sens. În privința acordului de liber schimb, aș vrea să știu care vor fi consecințele introducerii în Ucraina a unor dispoziții foarte concrete privind transporturile, vămile și mai ales agricultura. Îmi pun această întrebare și nu găsesc răspunsul și cred că trebuie cu toții să ne punem această întrebare. Cred că trebuie să ne imaginăm cum anume, la modul concret, va uh, influența această măsură producătorii ucrainieni, pentru că suntem pe cale de a negocia anumite dispoziții și nu știm încă ce consecințe vor avea acestea în Ucraina. Cred că este la fel de important ca aceste persoane să aibă o perspectivă europeană pe termen lung. Pentru că dacă aceste persoane vor trebui să respecte reguli noi și foarte stricte, fără să aibă perspective europene pe termen lung, pot apărea probleme. Dar, domnule director general, voiam să vă întreb dacă sunt analize și studii în acest sens, în legătură cu consecințele economice, de exemplu, ale implementării unui capitol care a fost negociat și încheiat. Și cred că ar trebui să ne punem această întrebare, să ne gândim și la potențialele primejdii ce pot uh, apărea de aici. Și încă un aspect pe care vreau să-l abordez. Nu știu care este data posibilă a încheierii acestor negocieri, pentru că există diferite opinii pe această temă. Comisia Europeană spune uneori că negocierile progresează rapid, că partea ucraineană dă dovadă de multă bunăvoință, dar tot nu știm, de fapt, când se vor încheia negocierile. Știu că e greu, nu putem să venim cu o dată concretă, dar ar trebui să știm măcar aproximativ când va fi aceasta. Îmi amintesc că în timpul președinției suedeze s-a vorbit de o perioadă de șase luni. Eu înțeleg că au fost alegeri în Ucraina și deci s-a întârzia din cauza lor, dar astăzi se, de, se vorbește de o perioadă de 12 luni. Sigur că sunt condiții de îndeplinit pentru încheierea acestor negocieri, dar eu aș vrea să știu care sunt motivele pentru această întârziere. Pentru că ne aflăm într-o situație în care evaluarea globală e foarte pozitivă, dar data încheierii este uh, amânată. Și încă un lucru care mă interesează deosebit de mult, aș dori să știu cum evaluați dumneavoastră politica europeană a Ucrainei. Anumite instituții care se ocupau înainte de politica europeană în Ucraina au fost uh, modificate sau chiar desfințate. Cred că un anumit comitet a fost desfințat în Ucraina și, pe de altă parte, au apărut semnale foarte pozitive din partea noii echipe. Și trebuie să vă spun că nu știu cum să interpretez acest lucru, cum să interpretez orientarea Ucrainei de astăzi. În ce direcție se îndreaptă? Aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră sinceră, pe baza experienței dumneavoastră, în ce direcție se îndreaptă schimbările de politică externă ale Ucrainei și mai ales politica sa europeană. Cred că au trecut mai multe săptămâni de la aceste schimbări și că poate se pot trage deja anumite concluzii, chiar dacă acest lucru este dificil de făcut. Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră. Deci, încă o dată, pe scurt, vizele sunt pentru mine o chestiune foarte importantă. După aceea, consecințele punerii în aplicare a anumitor reguli pe care le-am negociat, în cel de-al treilea rând, posibila dată de încheiere a negocierilor și, în cele din urmă, opinia dumneavoastră în legătură cu schimbările din politica externă a Ucrainei, mai ales în contextul european, după ce s-a schimbat președintele și guvernul. Mulțumesc! Onorevole Coval. Mulțumim domnului Coval. Am să cedez locul meu domnului Pașcu Vă mulțumesc, la revedere și ne revedem mâine dimineață la 10, în ceea ce mă privește pe mine. Mulțumesc! Mingarelli, Domnul Mingarelli, mulțumim domnului Coval pentru aceste întrebări. Nu e ușor să răspundem foarte pe scurt la ele. Prima întrebare se referă la deplasarea persoanelor, la circulația persoanelor. În prezent lucrurile stau în felul următor. Ucraina pune în aplicare, începând de acum trei ani, un acord privind facilitarea oferirii de vizie pentru sejururile pe termen scurt în Uniunea Europeană, precum și un acord pentru readmiterea migranților ilegali care au fost prinși pe teritoriul Uniunii. Împreună cu punerea în aplicare acestor două acorduri care facilitează, deci, vizita pe teritoriul Uniunii Europene a anumitor categorii de cetățeni ucrainieni, serviciile Comisiei au inițiat, împreună cu partenerii noștri ucrainieni, un dialog referitor la vize prin care încercăm să stabilim condițiile care ne vor permite, atunci când va fi momentul, să inițiem negocieri pentru a ajunge în cele din urmă la o liberă circulație. În al treilea rând, care sunt condițiile cerute pentru a avea această liberă circulație? Până în prezent, serviciile Comisiei au discutat împreună cu partenerii ucrainieni cu privire la condițiile pe baza cărora ucrainienii pot să aibă dreptul la o liberă circulație. Condiții care includ o bună gestionare a frontierelor din partea Ucrainiei, Ucrainei, apoi securizarea documentelor de călătorie și, în al treilea rând, politicile de imigrare, de vize și de azil. În prezent, Ucraina dorește să obțină din partea noastră a Uniunii Europene un itinerar, o foaie de parcurs, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor state din Balcanii de Vest care au putut să ajungă mai repede la această liberalizare a vizelor. Asta doresc și ucrainienii. În cadrul Consiliului există acum discuții pentru a vedea dacă trebuie sau nu să se acorde Ucrainei o astfel de foaie de parcurs către o liberă circulație. Repet, pentru a fi sigur că ați înțeles corect, serviciile Comisiei lucrează în prezent împreună cu partenerii noștri din Ucraina pentru a stabili condițiile care trebuie îndeplinite de această țară pentru a obține libera circulație. Și în același rând, în cadrul Consiliului se discută oportunitatea de a acorda Ucrainei o foaie de parcurs către această liberă circulație. Înțelegeți deci care este miza. Dacă există foaie de parcurs, automat, cum se îndeplinesc condițiile, se trece la libera circulație, cum s-a întâmplat cu cele trei țări din Balcanii de Vest. Dacă nu există foaie de parcurs, ci doar un dialog privind vizele, așa cum se întâmplă în prezent, încă mai rămâne să se facă o analiză politică pentru a vedea că dacă s-au îndeplinit condițiile sau după ce s-au îndeplinit aceste condiții, este cazul sau nu să se acorde libera circulație. În ceea ce privește zonele de liber schimb, Înainte de începerea negocierilor, a, a fost făcut un studiu de impact asupra diferitelor uh, sectoare economice, impactul intrării în vigoare a acestui acord de liberă circulație și ă, esențiale sunt două elemente. În primul rând, trebuie să se elimine ce mai rămâne din aceste bariere vamale. Barierele vamale nu sunt foarte mari, fiindcă, după cum știți, Ucraina este membru OMC și în cadrul procesului de aderare la Organizația Mondială a Comerțului s-au înlăturat majoritatea acestor bariere în calea comerțului. Barierele netarifare reprezintă partea cea mai complicată. Treptat, în principalele sectoare ale economiei din Ucraina trebuie să existe niște cadre de reglementare care să reia standardele europene. Și pentru asta e nevoie de timp. Nu pot să vă spun cât va dura pentru ca ucrainienii să preia aceste norme și standarde UE. Depinde de cât de intens lucrează, de capacitatea administrativă și de voința politică. În ceea ce privește impactul asupra sectoarelor economiei, nu pot să vă dau o evaluare globală, dar atunci când o economie se deschide, în primul rând există o perioadă de tranziție, de ajustare și uh, multe dintre sectoarele economice au de suferit în această perioadă. De fapt, nu sectoarele suferă, ci oamenii care lucrează în companiile din aceste sectoare, care înainte beneficiau de o anumită protecție și care odată, când, uh, odată ce se deschid, se vor confrunta cu concurența cu companiile noastre și unii vor rămâne fără un loc de muncă. Deci această etapă de ajustare va fi dureroasă și pe termen scurt economia ucraineană nu va avea de câștigat, dar pe termen mediu și lung, dacă această deschidere este însoțită de reforme structurale, așa cum estimăm noi, e clar că economia ucraineană va avea de câștigat și, ce ne interesează și mai mult, va crește nivelul de viață al populației ucrainiene. Și atunci, Uh, vă răspund nu chiar atât de concret la întrebare, fiindcă e imposibil să fim mai concret de atât. Nu pot să vă spun acum ce sector va beneficia de deschidere și în ce interval. Vă pot spune că pe termen scurt efectele vor fi destul de dureroase, iar pe termen mediu și lung va fi destul de mult de câștigat. În ceea ce privește data finalizării. În ceea ce privește capitolele politice referitoare la cooperarea sectorială și capitolele referitoare la libertate, securitate și justiție, acestea pot fi încheiate în câteva săptămâni. În domeniul politic, am spus, există trei aspecte. Perspectiva de aderare, răspunsul e clar, nici nu trebuie să discutăm, răspunsul este instantaneu. Libera circulație nu e chiar așa de clar, dar în cadrul Uniunii vom ajunge destul de curând la o concluzie pentru a vedea dacă uh, e vorba de perspectivă pe termen lung sau nu pentru libera circulație și apoi integritatea teritorială. Prietenii noștri ucrainieni trebuie să înțeleagă că Uniunea Europeană nu are cum să asigure uh, securitatea unui partener extern, oricare ar fi acesta. Tot ce putem face este să existe niște angajamente la care, pe care le-am semnat și noi, să fie respectate suveranitatea, integritatea teritorială și așa mai departe. Dar mai mult de atât nu putem face. Deci, partea de justiție și securitate se acoperă în câteva săptămâni. Problema este cea legată de aspectele economice și comerciale. V-am spus că la 14 capitole s-au închis provizoriu doar 3, deci mai sunt 11 la care continuăm să lucrăm. Sub președinția suedeză am anunțat concluziile pentru următoarele luni și acum spunem între 6 și 12 luni, fiindcă în campania electorală s-au luat o serie de măsuri restrictive pentru aceste schimburi lucruri care contravin angajamentelor luate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, lucru care va complica negocierile privind zona de liber schimb cu noi. Deci totul depinde de voința politică ce există acolo. Dacă mâine vor dovedi că sunt dispuși ca lucrurile să evalueze repede, după părerea mea, între 6 și 12 luni e o perioadă care reflectă realitatea, dar mai mult de atât ar însemna să speculez și nici nu v-ar ajuta la nimic dacă aș face așa ceva. În ceea ce privește evaluarea politicii europene a Ucrainei cât față de UE după alegeri, președintele a spus la ce ne putem aștepta din partea lui. A subliniat că pentru el orientarea pro-europeană a țării sale rămâne o prioritate strategică. A confirmat Uh, două persoane politice ca interlocutor, viceprim-ministrul, pe care îl cunoaștem foarte bine, fiindcă de 15 ani a fost viceprim-ministrul responsabil cu economie, guvernul băncii centrale și domnul Grișenco, ministrul de afaceri externe, pe care îl cunoaștem foarte bine și care știe ce trebuie făcut pentru a se îndrepta înspre UE. Deci vești bune care indică faptul că afirmațiile președintelui Ianucovici trebuie luate în serios. Însă, n-aș fi 100% cinstit dacă v-aș spune că nu există câteva elemente deranjante. Două dintre ele, de exemplu, se exercită o anumită presiune asupra Ucrainei pentru ca această țară să se alăture Uniunii Vamale formate de Rusia, Belarus și Kazahstan. Dacă aceste presiuni vor duce la rezultatul dorit și Ucraina se alătură acestei uniuni vamale, va fi foarte complicat pentru ca această țară să mai aibă o zonă de liber schimb cu UE, fiindcă dacă ai o uniune vamală cu aceste trei state, atunci tu ca țară, ca Ucraina, te alături unui tarif exterior comun cu trei state, ale căror schimburi cu Uniunea Europeană sunt foarte puțin liberalizate și atunci cred că lucrurile se vor bloca puțin și cred că se știe acest lucru. Cei care fac presiuni pentru ca Ucraina să se alăture Uniunii Vamale știu foarte bine care vor fi consecințele. Noi, la rândul nostru, am exprimat clar autorităților ucrainene care vor fi consecințele. Un al doilea aspect asupra căruia există niște îndoieli are legătură cu sectorul gazului. Știm că există negocieri între ucrainieni și ruși pentru a revizui acordul referitor la achiziționarea de gaz ucrainian încheiat în ianuarie 2009 între doamna Timoșenko și Putin. Și știm de asemenea că rușii pun niște condiții pentru redeschiderea acestui contract, printre care condiții se numără și înființarea unui posibil consorțiu de care Gazprom nu va fi prea îndepărtat și care ar putea să aibă un rol de jucat în gestionarea sistemului care va permite tranzitul gazului rus prin Ucraina către Uniunea Europeană. Și de asemenea, și aici am putea întâmpina niște probleme. Deci, per ansamblu, situația este optimistă și a fost consolidată de numirea de persoane competente care sunt hotărâte să se îndrepte către Uniunea Europeană în posturile cheie, dar Ucraina nu se situează într-un vid politic. Există alte forțe care se exercită asupra sa și care forțe nu împing neapărat către Uniunea Europeană. Iată în câteva cuvinte ce am avut de răspuns. Intrăm acum într-un dialog bilateral Dați-mi voie să vă dau un răspuns uh, succint. În ceea ce privește libera circulație, fără vize, trebuie să fie anumite condiții pe care să le îndeplinească înainte să, le, să li se întocmească o foaie de parcurs. Foaie de parcurs. Care sunt aceste condiții și poate că ne-ați putea spune și care ar fi piedicile în care acestei uh, foi de parcurs. Este foarte important pentru că presupun multe implicări. Implicații. Până la urmă, deocamdată acordarea unei foi de parcurs e o dezbatere politică, adică Consiliul trebuie să decide dacă este oportun să se acorde Ucrainei, așa cum s-a acordat câtorva țări din Balcanii de Vest, această foaie de parcurs sau nu. E o decizie politică și Consiliul va decide. Comisia are punctul său de vedere, bineînțeles, dar Consiliul va decide. Thank you, Mr. Severin, please. Mulțumesc, vă rog, domnul Severin. Uh, after this uh, long introduction... După această lungă introducere, practic nu mai rămân întrebări, dar haideți să facem un schimb de opinii până la urmă. Cred că există noi oportunități care ni se arată în relațiile noastre cu Ucraina, nu trebuie să ratăm aceste oportunități și aceasta nu pentru că s-au petrecut uh, schimbări structurale, dramatice în Ucraina, ci pentru că s-a petrecut o schimbare foarte firească, o alternare guvernamentală, o schimbare care este cât se poate de firească în țările noastre. Și aceasta ne obligă să abandonăm o abordare de confruntare și să înțelegem că ar trebui să existe un guvern pro-ucrainean, nu un guvern pro-rus sau pro-european. Pentru că dacă guvernul Ucrainei este pro-ucrainean, înseamnă că atât dezvoltarea țării cât și libertățile vor fi garantate. Cine caută acest lucru este un pro-european. În același timp, va fi și un pro-ucrainean. Dar aceasta presupune ca noi să fim mai îndrăzneți și mai exacti. Trebuie să continuăm cele trei idei. Convergență, cooperare politică și economică, Apoi trebuie să continuăm uh, discuțiile trilaterale pe energie și discuțiile bilaterale privind zona de liber schimb, pentru că așa cum ați spus, uh, nu pot exista două zone de liber schimb. Și pentru a încheia, cred că trebuie să dăm trei mesaje clare. Unul practic. Al doilea pachet de asistență trebuie să devină disponibil, pentru că nu putem ajuta această țară altfel, să, să se confrunte cu criza financiară. Și cred că dacă nu facem acest lucru, pierdem oportunitățile de care vorbeam. În al doilea rând, trebuie stabilită foaia de parcurs. Știu că este o decizie politică, dar este nevoie să transmitem un semnal clar Consiliului și să uh, vorbim cu statele refractare, pentru că, să fim sinceri, există state care se opun acestei abordări toate acestea se regăsesc în uh, raportul delegației noastre. Și noul regim al vizelor le-ar putea fi aplicabil în câțiva ani, nu neapărat pe termen lung. Apoi trebuie să înlăturăm ambiguitatea cu privire la perspectiva lor. Trebuie să fie foarte clar că este o țară eligibilă pentru a adera la Uniunea Europeană. Am spus-o de mai multe ori. Ar putea deveni membri de facto, atingând anumite obiective. O zonă de liber schimb ar fi una dintre ele, unul dintre ele, înainte de a deveni membri de iure. Domnul Șiviț. Mulțumesc. Ce am auzit astăzi din partea directorului general este o încercare de a contura trecutul pentru a ne arăta care va fi viitorul în materie de aderare. Este câteodată dificil să înțelegem ce se ascunde în spatele limbajului diplomatic, dar cred că putem uh, arăta cu degetul care sunt anumite uh, victorii pe care le-am reportat. Adrian Severin uh, a spus că pentru prima dată în ultimii trei ani avem o echipă, o echipă care poate să emită o politică consecventă, poate să garanteze atingerea unei majorități parlamentare și așa mai departe. Este vorba despre o echipă care poate să răspundă la întrebări de fond pe, în ceea ce privește politicile europene. Noi putem acum să negociem cu Ucraina. Cred că timpul este propice unei exprimări uh, clare. Trebuie să ne îndepărtăm de atitudinea aceea anti-europeană pe care, de care îi bănuiam. Aceasta este o retorică a vremurilor vechi, o retorică a trecutului. Foarte clar s-a spus săptămâna trecută că există o teamă că s-ar uh, că oamenii ar discuta despre Uniunea Europeană fără să ia în considerare părerea Ucrainei și impactul practic asupra lor. Voiau să știe care sunt așteptările noastre din partea lor. În ceea ce privește vizele, este o chestiune politică, nu este deloc uh, doar de natură administrativă. Trebuie să existe progrese și pentru că aceste progrese să existe, societatea ucraineană trebuie să se miște foarte bine. Așa cum foarte bine știe domnul Kofa, există o grămadă de cereri care există doar 4% cereri care au fost refuzate până acum. Nu sunt un mare fan al statisticilor, dar uh, trebuie să înțelegem că doar 4% din cererile de vize au fost refuzate până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Mingarelli, cred că toată lumea de aici știe că noua conducere a Ucrainei nu are o a treia opțiune. Poate să aleagă doar una din două să intre într-o uniune vamală cu Rusia sau să-și păstreze deschise porțile pentru o foaie de parcurs către încheierea unui acord de liber schimb cu Europa. Deci, să fii pro-ucrainian nu înseamnă nimic. Nimic. Dacă Ucraina nu dorește să continue legătura cu Europa, atunci Ucraina nu poate să intre într-o uniune vamală. Nu știu dacă ei sunt pe deplin conștienți de opoziția dintre aceste două soluții. Nu știu dacă Uniunea Europeană le-a arătat că nu au de ales, de fapt. Ori ei, ori noi. Mulțumesc, domnul Covacev, în încheiere. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doctorului Mingarelli pentru că ne-a actualizat, ne-a adus la zi în legătură cu evoluția negocierilor cu Ucraina. Trebuie să vă spun că eu susțin perspectiva europeană a Ucrainei, considerând-o o țară care împărtășește istoria și valorile Europei. Alegerile europene care s-au desfășurat uh, la începutul anului au fost declarate de către toți observatorii internaționali, inclusiv cei ai Uniunii Europene, corecte și transparente. Nu vreau să repet ce s-a mai spus, dar vreau și eu să vă pun câteva întrebări. Guvernul uh, cel nou se află acum într-o fază de început uh, Vreau să știu cum, evolu- cum evaluați progresele acestui guvern. Ați constatat o schimbare a tacticilor de negociere cu Uniunea Europeană? Al doilea lucru care mă interesează este care sunt uh, prioritățile de pe agenda UE Ucraina 2010 care vor fi cel mai greu de uh, atins. Credeți că e vorba de reforma judiciară, de exemplu, și uh, implementarea Planului Național de Acțiune Anticorupție, un uh, subiect foarte delicat pentru o țară care are, a avut și încă are probleme în combaterea corupției. Și în al treilea rând, cum anume evaluează Comisia participarea uh, Ucrainei la sinergia Mării Negre? Știți că sunt două părți, un parteneriat și această sinergie Uh, la Marea Neagră și aceste două politici ale Uniunii Europene sunt cumva concurente, nu sunt fonduri suplimentare disponibile pentru sinergia la Marea Neagră, însă pentru parteneriatul estic sunt și aș vrea să știu dacă Ucraina este mai înclinată către parteneriatul estic. Mulțumesc și acum domnul Tenac. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare scurtă către comisie. Un uh, jurnalist de la Kiev mi-a cerut să comentez acest lucru și aș vrea să aflu și, uh, și voia să mă întrebe care e opinia comisiei în legătură cu acest lucru și eu am, le-am sugerat să sune la Digi Energy, pentru că se zvonea pe la Kiev că noul guvern al domnului Ianucovici, care are, ca, uh, care are un anume ministru pe energie, e gata să facă o înțelegere cu domnul Farcaș, care este principalul acționar al unei companii care fusese dizolvată de guvernul anterior, pentru că în ultimii 10 ani trăsese probabil 10 milioane sau chiar miliarde de dolari, fiind o companie care intermedia între Rusia și anume Gazprom și consumatorul european. Și se Uh, zvonește pe la Kiev că acest nou guvern dorește să-l răsplătească cumva pe acest domn Farcaș, care este unul din principalii sponsori ai președintelui nou ales, permițindu-i să achiziționeze o parte importantă a sistemului de conducte ucrainiene, fie construind noi conducte sau cumpărând secțiuni din uh, conductele deținute de statul ucrainian. Și de asemenea se povestește că Comisia Europeană e cumva apropiată de această idee și că sunt cumva implicate fonduri ale băncii europene de investiții sau fonduri europene. Doriți să comentați acest lucru sau nu aveți cunoștință de el sau dacă aveți cunoștință îl examinează comisia? Mulțumesc, acum aveți ocazia de a spune da sau nu. Partie, je vais quand même répondre à ces questions. Euh consider... Mulțumesc. Se pare că deocamdată nu trebuie să existe o abordare divergentă față de noile autorități. Președintele Ianucovici a evoluat foarte mult în ultimii 10 ani și e pentru a doua, pentru a doua oară când a fost prim-ministru a avut o politică diferită total de cea pe care a avut-o atunci când a fost prim-ministru prima dată. Să nu uităm că sub guvernul al doilea, guvern Ianucovici, Ucraina a trecut 21 de legi, a adoptat 21 de legi care i-au permis aderele la OMC. Deci nu există niciun motiv să fim suspicioși cu privire la noile autorități. Din potrivă, așa cum ați spus și dumneavoastră, persoane cum ar fi primul ministru Azarov, Ianukovic, domnul Grișenko, ministrul de externe, sunt persoane foarte exacte și care, de regulă, își țin promisiunile. Prin urmare, avem toate motivele să avem încredere în voința lor de a se alătura sau de a se apropia de Uniunea Europeană. Cel puțin noi, am considerat această alegere a lui Ianucovici ca o ocazie pentru noi să favorizăm apropierea de această țară. În ceea ce privește cele trei mesaje clare la care se referea domnul Severin, un pachet de asistență pentru a ajuta să iasă din criza economică, pregătim 600 de milioane de euro ca ajutor de finanțare macroeconomică, asupra căruia trebuie să vă dați acordul și care se va debloca de îndată ce Ucraina va fi în concordanță cu recomandările femeii în cadrul acordului stand-by. Știm că există negocieri în derulare între noile autorități și femeiul și sperăm că în următoarele săptămâni sau luni lucrurile se vor îndrepta în direcția dorită. Libera circulație a fost un subiect pe care l-am abordat și nu mai am nimic de adăugat în ceea ce privește perspectiva aderării. Deocamdată această problemă nu este de actualitate, dar articolul 49 din tratat spune că ușa este deschisă pentru orice țară europeană care îndeplinește condiții legate de statul de drept, drepturile omului, protecția minorităților. Ucraina este pe continentul european, deci Trei ani de negocieri nu reprezintă un succes. Sigur, întotdeauna se poate și mai bine. Dar, pe de o parte, în acești trei ani nu au avut loc doar negocieri, cum am spus. S-a pus în aplicare planul de acțiune în cadrul politicii de vecinătate, apoi de câteva luni agenda pentru asociere și în cadrul implementării acestor două uh, documente, s-au făcut pași importanți înainte în domenii diferite și apoi avem de-a face și cu un acord care, conform specialiștilor în domenii juridice instituționale, e vorba de un document complex, cel mai complex negociat cu un stat care nu dorește să adere pe termen scurt. Domnule Landsbergis, dacă întrebați uh, ce vor face dacă intră în această uniune vamală cu cei trei vecini estici, da, sunt conștienți de uh, consecințe, le-am explicat în detaliu, deci știu foarte bine ce implică acest lucru. Și ultimele întrebări referitoare la reforma sistemului judiciar și măsurile anticorupție. S-au făcut multe în aceste domenii în ultimii ani, dar sigur mai sunt multe de făcut. Sunt două sectoare afectate de reformă care trebuie să reprezintă o prioritate pentru noi. Independența magistraților și nevoia de a dubla eforturile de luptă împotriva corupției. Nu este, de fapt, singurul stat care trebuie să facă eforturi în acest domeniu. În ceea ce privește implicarea Ucrainei în sinergia pentru Marea Neagră, această implicare este totală. În Ucraina, la Kiev, a fost discutată această inițiativă și toate prevederile sunt aplicate. Să spunem că nu există fonduri disponibile pentru această inițiativă n-ar fi corect. Există fonduri, dar sunt limitate și um, există o concurență între sinergia Mării Negre și parteneriatul estic, dar nu e neapărat corect. Sinergia Mării Negre este o organizație de cooperare regională în jurul Mării Negre, în domenii concrete, transport, energie, mediu, iar parteneriatul estic ajută ca vecinii noștri din Caucazul de Sud și din Europa de Est să se apropie de Uniunea Europeană în toate domeniile în care doresc acest lucru. Deci sunt două inițiative care nu au cum să facă o dublare a eforturilor. Apoi, domnule Tanoc, știm că proprietății Energo și a terenurilor care au fost expropriați de guvernul Iuliei Timoșenko solicită rambursarea unei părți a stocurilor de gaz care, conform afirmațiilor lor, au fost confiscate la momentul respectiv și doresc să fie mm, compensați pentru confiscarea acestor stocuri de gaz. Și știți, domnule Tanoc, pentru că dumneavoastră cunoașteți Ucraina cel puțin la fel de bine ca mine, că există reprezentanți ai vechilor proprietari care acum au poziții de mare responsabilitate, fiindcă, după cum a spus și dumneavoastră, acești foști proprietari au finanțat campania lui Ianucovici, cel puțin o parte dintre ei. Nu știu alte detalii cu privire la această chestiune. Ce e sigur e că fonduri din partea băncii europene sau a Comisiei nu vor fi utilizate pentru rezolvarea acestei chestiuni, în primul rând, și în al doilea rând, s-au transmis mesaje clare autorităților ucrainiene și ministrului Boico pentru a nu lua măsuri disproporționate în acest domeniu. Mulțumesc și cu acest de informații. Aș dori să-i mulțumesc domnului Mingarelli pentru prezentare, vă mulțumesc dumneavoastră pentru implicare și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la situația din Bosnia și Herțegovina. După cum știți, pe 3 octombrie vor avea loc alegeri, există un blocaj politic deocamdată și așteptăm avizul Comisiei Europene privind liberalizarea vizelor. Și acum o invit pe doamna Doris Pac să ia cuvântul. Mulțumesc. Nu vreau să spun că ultimul raport pe care l-am predat acum un an uh, ar fi putut fi preluat motamo, dar uh, trebuie spus și că unele lucruri s-au înrăutățit. Suntem într-o situație în care nu putem spune că starea politică s-a îmbunătățit, că politicienii au devenit mai buni și mai conștienți de probleme, și trebuie să constatăm că există foarte puțină bunăvoință pentru a rezolva situația din Bosnia și Herțegovina. Singurele precizări pe care le puteți vedea expun situația așa cum este, ne confruntăm cu o stagnare politică, ne arată că există o retorică naționalistă tot mai puternică, care acaparează totul și aceasta nu, nu doar în sensul uh, alegerilor din toamnă, retorica aceasta a existat și acum un an și acum doi ani. Există amenințări uh, destul de puternice din uh, Republica Srpska, de exemplu. Se vorbește despre o dizolvare pașnică a statului, dar se sp- și în același timp se vorbește despre aplicarea strictă a acordului de la Dayton. La vremea aceea am sprijinit acest acord pentru că Dayton reprezenta singura posibilitate de a recrea statul Bosnia în întregul său, dar, din păcate, situația este atât de dificilă astăzi încât trebuie să ne confruntăm cu situația, respectiv politicienii de la fața locului, că există două entități iar una dintre aceste două spune că este un stat în stat. Bosnia singură poate să, Bosnia poate doar singură să găsească drumul către Uniunea Europeană. Deci Republica Srpska și cealaltă entitate reprezintă două părți uh, ale unui întreg și nu pot uh, acționa altfel. În sensul acesta trebuie să fie predată o parte din suveranitatea lor către statul global, pentru că altfel acest stat nu poate funcționa și aceasta nu se aplică doar acolo, ci oriunde în lume. Așadar avem uh, această situație care nu s-a îmbunătățit, statul nu este unul puternic, există această retor, retorică naționalistă și o lipsă de bunăvoință din partea unor care contribuie la aceste probleme nu avem o instanță supremă în Bosnia și Herțegovina care să facă ca cele patru sisteme administrative să fie sincronizate. Toate acestea nu sunt de bun augur pentru situația pe care ne-o dorim, aceea de unitate. Apoi avem un alt reprezentant un reprezentant internațional, care însă are și un alt rol, și anume un reprezentant al Uniunii Europene. Am sperat în decursul anilor că munca acestui reprezentant ar putea să devină superfluă la un, la un moment dat, pentru că speram noi, politicienii își vor asuma răspunderea pentru soarta oamenilor din acest uh, stat dar, eh, din păcate, politicienii sau unii dintre ei nu percep această răspundere. Unii se comportă de parcă țara ar face parte din partidul lor, în loc să se comporte ca și cum țara ar dori să intre în Uniunea Europeană și ca și cum cetățenii ar avea dreptul să meargă pe această cale. În momentul în care am eh, văzut rezoluția acestui înalt reprezentant, uh, am constatat că există un roadmap, o foaie de parcurs, există condiții care trebuie să fie îndeplinite și acestea trebuie să fie cât se poate de clare. Ultima dată când am fost în Bosnia, în primăvara acestui an, am constatat, constatat că politicienii își doreau o foaie de parcurs și anume una în sensul care ducea la uh, liberalizarea vizelor. Acest lucru l-au și făcut și trebuie lăudați pentru aceasta, pentru că este un lucru pe care cetățenii îl așteptau de mult. Deci roadmap-ul, foaia de parcurs, a fost îndeplinită. În discuțiile noastre cu politicienii, politicienii ne-au spus, păi oferiți-ne o foaie de parcurs și pentru celelalte elemente. Pentru ei nu este clar deloc cum a ajuns să existe această foaie de parcurs, faptul că a fost un acord de asociere și de stabilizare, Deci, există planuri, trebuie doar ca acestea să fie îndeplinite astfel încât premisele pentru liberalizarea vizelor să fie create. Premisele să fie create pentru celelalte chestiuni, cum au fost create pentru liberalizarea vizelor. Aș mai dori să vă spun un lucru, și anume faptul că mii de femei și fete au fost uh, violate între 1992 și 1995 și acestea nu și-au găsit încă dreptatea, nu au fost uh, despăgubite în niciun fel. Iar situația nu poate să rămână așa. Victimele acestea sunt, nu sunt deloc respectate, din potrivă, sunt, sunt uh, protejate foarte slab sau deloc, nu sunt sprijinite. Cred că Uniunea europeană ar trebui să ofere mai multă atenție acestui aspect și să vegheze ca aceste femei să își găsească dreptatea, în măsura în care este posibil. În ceea ce privește sistemul educațional, nu cred că poate fi catalogat ca fiind un sistem educațional modern. În multe domenii, acest sistem nu corespunde condițiilor sistemelor de educație din Europa. Noi, în calitate de Parlament European, trebuie să promovăm programul de învățare pe tot parcursul vieții pentru aceste state. Din 2007 există acest program și dați-mi voie să vă aduc aminte că există Erasmus, există Comenius și așa mai departe, dar acest program nu este perceput ca atare, nici nu poate fi perceput ca atare, nici nu poate fi înțeles, pentru că există 13 miniștri de cultură și nici nu pot fi puse la dispoziție mijloacele de accedere la aceste programe, la acești, aceste finanțe, la acești bani până la urmă, pentru că Mijloace există, dar nu sunt ei în măsură să facă acest lucru. Dayton nu a modificat situația care a fost creată la Washington. Există federa- Federația Croato-Bosniacă, unde există 10 cantoane cu 10 guverne, deasupra un guvern al cantoanelor și un guvern general, care, vezi, Doamne, coordonează totul. Aceasta este situația în momentul de față. Raportul vizează chestiuni separate și am subliniat ceea ce noi considerăm că ar trebui să fie făcut. Ar trebui să ne gândim de asemenea că atât Consiliul cât și Comisia, din punctul meu de vedere, ar trebui să se impună mai mult și să fie mai diplomate pentru ca ele să poată funcționa ca forță motrice. domnul Steinberg de la american și președintele Consiliului, îi vedem cum încearcă să intre în discuții cu cinci luni înainte de alegeri, dar acest lucru nu va duce la nicio, niciun fel de schimbare constituțională, iar Constituția trebuie să fie modificată. După aia auzim că nimeni nu își dorește acest lucru, pentru că deja în toamna trecută, când suedezii au încercat acest lucru, să, să facă să se modifice Constituția, tot așa s-au confruntat cu un eșec, după care ni se spune că oamenii nu vor. Primul ministru al Republicii Srpska ne-a spus că nu își dorește pur și simplu ca Constituția să fie modificată. Deci, ne aflăm într-o situație care nu asigură un viitor roz acestei țări, de aceea trebuie să fim mai duri. Când vedem că eforturile acestor oameni pe care i-am menționat nu duc nicăieri, suntem tentați să credem și, și auzim că americanii spun, noi americanii, după alegeri, vom promova această amendare a Constituției. Și mă întreb, unde este Uniunea Europeană în acest scenariu. Deja în 2006 ne-am confruntat cu situația aceasta. Uniunea Europeană nu era implicată în chestiuni de genul acesta. Deci ne confruntăm cu aceeași problemă ca data trecută și este lamentabil. N-ar trebui să se întâmple. Apoi, Curtea Drepturilor Omului de la Strasbourg a constatat lucru, un lucru pe care îl știam cu toții, că că pot fi aleși doar oameni care provin din aceste trei popoare, bosniaci, croați și sârbi, și că ceilalți, the others, nu ar trebui să aibă posibilitatea să acceadă la astfel de funcții. Cine sunt acești ceilalți, the others? Toți cei care pot spune despre ei înșiși că sunt croați, sârbi sau musulmani. Toți cei care uh, provin din uh, căznicii binaționale. Deci unul care are o mamă musulmană și un tată croat, ce este? Face parte din ceilalți, așa cum spune Constituția sau nu? Este un lucru care nu îi onorează. Pentru că ceilalți sunt denumiți ca atare și nici măcar nu au voie să candideze. Noi ne așteptăm ca la următoarele alegeri din octombrie dreptul privind alegerile să fie modificat astfel încât și ceilalți să poată candida. Există însă dificultăți majore în a modifica Constituția înainte de alegeri există eforturi din partea domnului Dodix, spunând că ar trebui ca anumiți oameni să, din, de exemplu, unul din Republica Sârbska și doi din uh, Federație, să poată candida pentru o funcție anume, fără să se spună un croat, un sârb și un musulman. Dar acesta este doar, aceasta este doar o parte a problemei. Dacă acesta este cel mai mic numitor comun, nu știu dacă hotărârea CEDO poate fi respectată. Sper că suntem cu toții de acord că ar trebui să existe în sfârșit o Curte Supremă. În traducerea germană există o serie de greșeli pe care n-aș dori să le subliniez, dar o să fac uh, propunerea de amendament astfel încât traducerea să corespundă cu cea engleză. Apoi, problemele vis-a-vis -vis de criminalitate și de corupție trebuie să fie luate mai în serios. Ne dorim de asemenea ca violența de natură sexuală să fie preluată în legislație, astfel încât uh, femeile și fetițele pe care le-am menționat mai devreme să poată să fie despăgubite violul trebuie să fie recunoscut ca fiind o crimă de război. Și atunci va exista posibilitatea ca aceste femei și femei aceste femei și fete să își găsească dreptatea. În ceea ce privește strămutații și refugiații, aceștia se confruntă cu probleme în continuare, trebuie să vegem ca adăposturile să existe și așa mai departe. Deci oamenii care au trăit în Republica Srpscă și au fost alungați să poată să se întoarce. Dincolo de linia Bania Luca, lucrurile arată ca după război. Și aceasta este o regiune care, din punct de vedere al agriculturii, odată a fost uh, prolifică. Corupția la nivelul politic, în mom- la momentul uh, corupția în materie de licitații, în domeniul energiei, în domeniul transporturilor, aceasta joacă un rol esențial de la A la Z, nu doar la, mod, la modul izolat. Cred că ceea ce încercăm noi este să nu arătăm cu degetul pe nimeni, ci să spunem lucrurilor pe nume și să arătăm unde putem să facem mai mult decât facem deja. Încă o dată, sistemul educațional trebuie să fie îmbunătățit, trebuie să fie apropiat de nivelul european. Poate că ar trebui să mai facem o propunere de amendament în ceea ce privește formarea profesională, pentru că în multe domenii și Mă refer, de exemplu, la moașe. Situația este deficitară și poate cu, cu finanțare IPA am putea să atingem o restructurare în acest domeniu. Despre vize s-a vorbit deja. Am înțeles că politicienii în acest domeniu au lucrat foarte bine și ne-ar plăcea, sperăm, că, ca acest lucru să ducă la, la rezultate bune. În Bosnia încă mai există obstacole multe, mai ales la nivelul dreptului muncii, în materia asigurărilor sociale și așa mai departe. Practic există ziduri întregi care împiedică ca acest uh, element să fie facilitat în interior. Recensământul din 2011 sperăm să funcționeze cum trebuie, pentru că se va adopta o legislație cu privire la recensământ în cursul anului. Unii nu doresc ca cifrele să fie exacte și să se știe cine aparține cărei etnii și așa mai departe. Apoi mai există o problemă care ține de roadmap și anume proprietatea statului, proprietatea publică și felul în care este distribuită ea. Acesta este un criteriu esențial astăzi și trebuie să determinăm politicienii să conlucreze cu un alții reprezentanți în ceea ce privește distribuirea proprietății publice către entitățile în sine. Salut faptul că Federația a reușit să obțină bani de la FMI în urma unor legiferări necesare. Cooperarea regională este și ea importantă și cred că m-am referit la toate aspectele, chiar dacă poate am uitat una alta. Mulțumesc. I am convinced that you already did that. Mulțumesc. Sunt convins că ați spus tot ce era de spus, dar trebuie să vă spun că avem de acum înainte 11 vorbitori. Un avantaj ar fi că prezentarea dumneavoastră cuprinzătoare îi va obliga pe ceilalți să-și limiteze intervențiile. Și eu vreau să vă spun că voi da cuvântul mai întâi raportorilor din umbră și după aceea celorlalți de pe listă. De aceea îi dau cuvântul mai întâi domnului Cucan. Uh, thank you very much. I'm not a shadow. Mulțumesc. Nu sunt raportor din umbră, Președinte de delegație, spune domnul Pașcu. V-am uh, transferat eu. Thank you very much, Mr. Shadows. O să fiți cu toții raportori din umbră, spune domnul Pașcu. Haideți mai întâi să o felicităm pe estimata doamnă Doris Pac pentru excelentul raport pe care ni l-a prezentat, în care a inclus toate chestiunile pertinente legate de situația politică din această țară. Eu aș dori să menționez mai multe chestiuni care trebuie subliniate în contextul acestui raport și al acestei rezoluții. Ați spus și dumneavoastră că anul acesta este an electoral în această țară. Și politicienii din Bosnia și Herțegovina ne-au spus că e un moment prost, că nu se poate face nimic, că situația dinainte de alegeri e una deosebită, uh, eu cred că ar trebui să privim altfel lucrurile și să încercăm, totuși, să utilizăm situația preelectorală ca un fel de pârghie pentru a-i uh, stimula pe politicienii din această țară să se implice în uh, aceste reforme necesare. Nu știu dacă rezultatele vor fi pozitive, dar s-ar putea să uh, avem cel puțin o abordare diferită. Știm cu toții că progresul către integrarea europeană în Bosnia și Herțegovina este foarte lent, spre deosebire de cel al celorlalte țări din regiune. Acest lucru a fost subliniat de Comisie în raportul de progres, dar și de către delegația Parlamentului European pentru Europa de Sud-Est, care a făcut apel în mod repetat la politicieni pentru realizarea de eforturi suplimentare pentru integrarea țării acesteia. Suntem dezamăgiți cu toții de progresul foarte slab uh, al reformelor europene pe o perioadă foarte lungă. Se poate spune că progresul pentru realizarea reformelor din acordul de stabilizare și asociere este și el la fel de lent. Uh, această țară are, este în procesul unei reforme constituționale care va duce la o funcționare mai bună a instituțiilor. E foarte mare nevoie de reforme economice, mai ales de reforme structurale, de desfințarea treptată a tuturor barierelor uh, economice din țară și de revigorarea procesului economic. Sper că, cu ajutorul fondurilor europene de preaderare, reformele structurale să poată fi desfășurate. În acest context, rata crescândă a șomajului trebuie să fie și ea menționată, acum este la nivel de 40%. Și încă două remarce, domnule președinte. Cred că independența mass mediei publice trebuie să fie menționată în raport, pentru că nu este menționată și cred că merită să se includă acest subiect. Pentru că în acest context media trebuie să fie menționată ca o metodă importantă de combatere a intoleranței etnice și de altă natură, cu condiția ca ea să funcționeze corect, să fie folosită în mod responsabil și pro-european. Poate că e idealist, dar cred că merită încercat. În ceea ce privește liberalizarea, sunt într totul de acord cu Doris. Ar trebui evalueze progresul și sper că Comisia Europeană să ne prezinte pachetul legislativ cât de curând în legătură cu această chestiune. Sper să aibă Comisia o atitudine pozitivă și Parlamentul European se va ocupa rapid de acest subiect. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul Vigenin, care vorbește în numele doamnei Boscur, care e raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Park, dragi colegi, în numele doamnei Boscur, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă. După cum ați văzut, doamna Park a făcut o analiză aprofundată și a produs un raport foarte solid. Grupul nostru este de acord cu raportul și cred că mesajul transmis Bosniei și Herțegovinei va fi puternic. Din partea doamnei Boscurt vreau să vă mai transmit că suntem foarte satisfăcuți de faptul că s-a introdus problema crimelor de război în acest raport, pentru că acest lucru lipsea cumva sau nu beneficiase de suficientă atenție. În numele socialiștilor și democraților, am prezentat câteva amendamente pe care le-am făcut în legătură cu uh, perspectiva de aderare a Bosniei și Herțegovinei. Este un subiect care îi, a, îi unește pe oameni și este un stimulent ca acești cetățeni să își schimbe țara. Deci am depus câteva amendamente în acest sens. În iulie, de asemenea, se împlinesc 15 ani de la căderea Srebreniței. Acest lucru nu poate să fie lăsat deoparte. Trebuie să fie menționat în raport. Și mai sunt câteva chestiuni importante. E vorba de situația femeilor și de situația minorităților, inclusiv minoritatea romă, minoritatea evreiască. Și de asemenea mai sunt câteva amendamente în uh, legătură cu faptul că Bosnia și Herțegovina este o țară de tranzit pentru traficul de persoane și de asemenea mai sunt amendamente în legătură cu statutul refugiaților și al persoanelor strămutate la nivel intern în propria lor țară. Mai vrem să subliniem faptul că lipsește reconstrucția după război în această țară și că nivelul șomajului este foarte ridicat, mai ales în rândul tinerilor. Am auzit curând că cifrele sunt de peste 40%. Cred că aceasta este o problemă reală, într-adevăr. Nu știu cum reușesc oamenii să supraviețuiască. Probabil că desfășoară activități economice pe piața neagră, dar acest lucru trebuie oricum clarificat. Mai vreau să fac un comentariu în acest raport și din prezentarea dumneavoastră, doamnă Pac, se constată că sunteți dezamăgită de lipsa de progres a acestei țări. Poate că ar trebui să analizăm, nu neapărat în acest raport, ci în general, de ce progresul în Bosnia și Herțegovina este atât de slab, de ce nu s-a găsit o cale nu neapărat de a le obliga pe autorități să se miște mai repede, ci de a face ca țara să o ia mai repede în direcția în care dorește să meargă, pentru că ei știu încotro vor să se îndrepte și parcă își împiedică propria țară să se dezvolte, ceea ce este pentru noi uh, de mirare. Mai vreau să vă spun că noi la Socialiști și Democrați am avut o conferință la Sarajevo și am rămas cu impresia de acolo că, în general, uh, atitudinea este defavorabilă față de perspectiva de aderare la Uniunea Europeană în regiune. Și în legătură cu Bosnia și Herțegovina, uneori parcă nu vedem pădurea din cauza copacilor. Cred că aceasta ar putea fi o nouă inițiativă pe care noi, ca grup parlamentar socialiști și democrați, o vom susține. E vorba de ideea de extindere 2014. Sigur că deocamdată nu este posibil ca toată regiunea să fie inclusă în Uniunea Europeană în 2014, dar uh, Poate că putem insufla o nouă energie procesului de integrare și poate că Bosnia și Herzegovina va face noi eforturi ținând cont și de dorința noastră de a munci mai mult pentru a integra regiunea în general și Bosnia și Herzegovina în special în Uniunea Europeană. Și spun acest lucru pentru că dacă vă uitați, de exemplu, la foaia de parcurs în legătură cu vizele, vedeți că acolo există solicitări clare care pot fi cuantificate și evaluate și că angajamentul există de ambele părți. Și lucrurile evoluează destul de repede și în acest sens sperăm că anul acesta Bosnia și Herțegovina să aibă cu adevărat șansa de a beneficia de regimul de uh, scutire de vize. Însă, din nou spun că perspectiva de aderare pare atât de îndepărtată pentru bosniaci încât ei sunt gata să renunțe și poate că nu acest raport este ocazia să o facem, dar cred că trebuie să exprimăm clar acest lucru din partea Parlamentului. Mulțumesc, doamna Ladford. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cei care au spus că doamna PAC a făcut un raport foarte bun și sunt de acord și cu dumneavoastră cu privire la faptul că ne-a făcut o prezentare foarte complexă. Vreau doar să menționez câteva aspecte pe care mă bucur să le regăsesc în acest raport. S-a menționat uh, nevoia unui recensământ, corupția, uh, Curtea Supremă, reforma judiciară. Poate aici ar trebui să se pună puțin mai mult accentul. Apoi câteva aspecte pe care poate am putea să le subliniem mai mult pentru a arăta caracterul urgent al acestora. În primul rând, segregarea în școli, în cele două școli, ce, două școli care funcționează sub același acoperiș, lucru absolut de neacceptat. Așa de mult timp după Dayton, trebuia să fie doar o măsură temporară pentru a permite începerea școlilor și lucrurile au evoluat cu totul și cu totul greșit. Mă bucur că doamna Pac a vorbit despre justiție pentru victimele violenței sexuale. Poate că dacă în ultimii 15 ani s-ar fi acordat mai multă atenție acestui lucru, n-am fi ajuns să vedem că violul este folosit ca armă de război în Congo, de exemplu. Dacă Bosnia ar fi fost mult mai fermă cu privire la această problemă. De asemenea, vreau mai, să se sublinieze mai mult nevoia reformării legislației electorale înainte de octombrie, așa cum ne-a spus și doamna Pac, fiindcă Curtea de la Tribunalul de la Strasburg a acceptat această formă de discriminare și trebuie înlăturată. Ne, e nevoie de reforme constituționale mai ample, discuțiile trebuie să continue, chiar dacă nu este nici realistic și nici de dorit să punem un termen limită octombrie. Aș vrea să știu ce consideră doamna Pac despre sugestia făcută săptămâna aceasta ca președinția și Statele Unite să aibă un proiect de declarație prin care părțile din Bosnia să angajează să încheie Constituția după alegerile generale. Ce părere aveți despre acest lucru? Dacă însă vrem să subliniem nevoia acestei Constituții pentru a exista un stat funcțional, ca cerință pentru aderarea la UE, trebuie să facem acest lucru și, de asemenea, și progresul economic și social trebuie să fie un consens. Trebuie să fie o legătură între reforma constituțională și proasta situație socioeconomică, inclusiv incapacitatea de a beneficia de uh, privilegii, anumite privilegii oferite de relația cu UE. Se subliniază progresul înregistrat privind liberalizarea vizelor. Putem sublinia acest lucru. Autoritățile din Bosnia și Herțegovina s-au comportat corect, fiindcă s-a stabilit un obiectiv concret. Atunci au îndeplinit îndatoririle. Deci iată că pot face acest lucru, pot să acționeze atunci când doresc. Și ar fi bine dacă am putea atunci când se elaborează final raportul și evaluarea uh, pozitivă a comisiei, dacă aceasta va fi. În ceea ce privește raportul de progres sau progresul înregistrat, putem felicita Bosnia și Herțegovina și pentru faptul că este membru nepermanent fără drept de vot în Consiliul de Securitate ONU. Și poate ar trebui să menționăm rezoluția Parlamentului sărb privind Srebrenica, chiar dacă cu o majoritate foarte mică și chiar dacă s-a exclus termenul genocid. Dar este important, cred, să se recunoască integritatea teritorială a Bosniei, lucru care a fost făcut. Și de asemenea, acest lucru va încuraja și adoptarea propriei rezoluții de Bosnia. Și Apoi s-a planificat pe 1 iunie o conferință regională la Sarajevo privind progresul înregistrat în apropierea de UE. În Slovenia, în martie, am fost acolo și liderii UE nu au participat la acea întâlnire. fiindcă a fost, și Serbia a boicotat, fiindcă a fost reprezentat Kosovo. Sper că putem ajunge la un acord cu Serbia prin care să subliniem că acest lucru nu este uh, acceptat și sper că pe 1 iunie toată lumea va fi prezentă. Mulțumesc, doamna Argentina, acum. Het is eh, verdrietig om te horen dat een land dat eigenlijk mee wil. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că este trist să auzim că o țară care dorește să coopereze cu alte țări, cu țări vecine, nu reușește să o facă pentru că se află într-o situație de izolare completă. O situație în care progresele sunt foarte limitate noi, ca Parlament European, dorim, desigur, ca stabilitatea să fie regăsită în această regiune și să se rezolve problemele odată și pentru totdeauna. Și este deplorabil că nu se întâmplă așa. Sunt foarte întristată de situația din Bosnia și sunt întristată mai ales când văd copiii care nu pot să meargă la școală așa cum își doresc și vreau aici să o felicit pe doamna raportor pentru munca sa, pentru elementele care figurează în document, mai ales în legătură cu situația femeilor, a femeilor violate și victime ale violenței sexuale, nu numai în perioada de război, ci și în perioada de astăzi. Cred că este foarte bine că se acordă multă atenție acestui subiect în document. Este evocată și situația minorităților din Bosnia, mai ales a copiilor care merg la școli segregate etnic. Această categorie de ceilalți este și ea un element care ne preocupă, mai ales că noi, ca socialiști și democrați, am fi dorit să nu se existe această referire la uh, ceilalți, în ghilimele, ci să se vorbească de alte grupuri politice și religioase și etnice și inclusiv uh, homosexuali, lesbiene și transexuali. Doamna Pac a uh, mai menționat sau a evaluat pozitiv progresele făcute în legătură cu liberalizarea vizelor, dar termenul reprezentat de amânare, reprezent, termenul reprezentat de uh, vara 2010 este de acum un termen foarte apropiat și nu știu dacă vom reuși să-l atingem. Cred că va trebui să facem eforturi serioase și am senzația că noi sau poate că Comisia Europeană nu face eforturi suficiente. În legătură cu funcția uh, de combinare într-o singură persoană de secretar general și de un alt reprezentant al Uniunii Europene, nu știu dacă este o idee bună, pentru că cred că trebuie ca aceste două persoane să se evalueze una pe alta și nu știu dacă e cazul ca o singură persoană să gestioneze aceste lucruri pe teren. Cred că trebuie să găsim o soluție la această problemă și, în cele din urmă, ceva foarte important pentru grupul verzilor, energia uh, regenerabilă, durabilă. Bosnia și Herțegovina are nevoie de asistență, are nevoie de o strategie națională în domeniul energiei. Este bine că se lucrează la construirea de centrale hidraulice și că se pune accentul pe energia durabilă, dar acum, sincer, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai vizibil aici. Mulțumesc, doamna Copa și apoi doamna Ibrisagici. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πακ για την έκθεσή της. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mulțumesc domnului Pac pentru raport. O să încep cu un comentariu general. Criticile doamnei Pac sunt corecte, iar dezamăgirea domniei sale este justificată. Dar cred că tonul câteodată nu este potrivit și mă întreb dacă tonul este unul justificat. Uniunea Europeană trebuie să se întrebe dacă într-adevăr abordează aceste probleme ale unui stat independent cu adevărat. Iată întrebarea pe care trebuie să ne punem. Trebuie să înțelegem și factorii care au dus la impasul în care ne aflăm și acestea au de a face cu aranjamentele constituționale. Până la urmă, acordul de la Dayton nu și-a propus decât să pună capăt vărsării de sânge. Bineînțeles, trebuie să gândim pe termen lung. O abordare naționalistă nu ar funcționa pentru toate grupurile etnice ale populației. Trebuie să înțelegem că acolo sunt uh, grupuri etnice diferite. Apoi, Informațiile de care dispunem actualmente nu ne permit să vorbim despre liberalizarea vizelor înainte de vară. Acest lucru ar fi fost posibil dacă Parlamentul și-ar fi dorit-o, dar haideți să nu avem așteptări uh, prea mari. O a doua remarcă. Alegerile din octombrie 2010. Cred că pot fi introduse amendamente pe această temă. Tackar ordförande. Ja, en nackdel med att, ta, att tala en bland de sista är att man har mindre och mindre tid. En fördel är... Lucrurile stau după cum urmează. Dacă expunerile sunt lungi, nu avem timp de comentarii. Dar, oricum, doresc să o felicit pe Doris pentru acest text pe care l-a redactat cu atâta grijă. Bineînțeles, mai există anumite aspecte care pot fi îmbunătățite. Dar o să fac și eu câteva amendamente în acest sens și ceea ce pot să vă spun acum este că în linii generale ne gândim la reformele necesare, la chestiunile sociale, chestiuni care au fost abordate de acest raport. chestiunile vis-a-vis -vis de minorități, de exemplu vis-a-vis -vis de romi, sunt și ele niște probleme care trebuie discutate. Dar voi introduce amendamente pe această temă, apoi câteva observații. Am auzit adesea două lucruri. Mai întâi, se spune că Bosnia este o țară de tranzit pentru traficul de persoane și că nu există acceptanță, nu există toleranță față de acest lucru. Acest lucru îl auzim adesea și nu pot să nu reacționez. Lucrurile nu stau chiar așa. Nu pot să spun că informațiile sunt cu totul și cu totul eronate, dar lucrurile nu stau chiar așa cum au fost expuse. Există și alte țări, alte regiuni care sunt la fel de, cel puțin la fel de afectate de această problemă. Apoi, un al doilea aspect asupra căruia aș dori să revin. Doamna Argentinii a spus biroul în altului reprezentant. Este, se confundă cu Comisia Europeană? Nu, nu, nu, bineînțeles că nu. Este vorba despre o persoană care îndeplinește două funcții. Este reprezentant special al Uniunii Europene și un lucru cu totul și cu totul diferit este biroul înaltului reprezentant, acel OHR. O funcție vizează exclusiv Uniunea Europeană. Cealaltă vizează dreptul internațional public. nu trebuie să ne grăbim. Câteodată acestea sunt uh, punctele speculate de naționaliști. Nu pot decât să sprijin uh, decât uh, cele întrebate de doamna Copca. ne întrebăm în cadrul acestor poziții duble din Bosnia, ne întrebăm ce se întâmplă cu adevărat. La început uh, nu a existat bună voință, nu, nu s-a dorit să existe reacții iar Dayton nu-și propunea decât să încheie vărsarea de sânge, dar în același timp trebuia să ducă la o normalizare a situației, lucru care era absolut necesar pentru ca un stat să poată fi partener în cadrul uh, Uniunii Europene. Aceste entități se conturau tot mai clar, dar Republica Srpska nu a făcut decât să blocheze totul. Am văzut acest lucru, acest lucru îl vedem de 15 ani încoace. Iată uh, ce lipsește. Nu mi se pare că uh, raportul a fost prea critic. Din potrivă, cred că trebuie să fim, uh, să jucăm cu cărțile pe față, să spunem lucrurilor pe nume. Există anumite aspecte care pur și simplu trebuie să fie criticate. Toate lucrurile care au fost, care s-au întâmplat în ultimii 15 ani sunt pasibile de a fi criticate. Rog toți colegii să sprijină textul. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad izrekel... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să o felicit pe stimata doamnă Doris Pac pentru acest raport. Cred că este un raport foarte cuprinzător, foarte realist, foarte echilibrat și de aceea cred că are o greutate foarte adecvată și cred că este o bază foarte bună pentru munca noastră ulterioară. Sigur că am făcut și câteva amendamente pentru ca acest raport să aibă un ton mai hotărât. Vreau să o felicit pe doamna Pac pentru că le am menționat aici pe victime, mai ales pe victimele femei din Bosnia în raportul său și colega mea are dreptate, trebuie să acordăm mult mai multă atenție acestor victime. Și nu numai victimelor, ci și uh, celor care au uh, comis aceste infracțiuni și care au uh, emigrat din Bosnia. Cunosc uh, o victima unui viol care a emigrat din Bosnia și acum trăiește în Uniunea Europeană pe aceeași stradă uh, cu uh, făptașul care a primit azil politic de la Uniunea Europeană și nu vă pot spune prin ce traume trece această victimă și familia sa. Țara care a acordat azil a spus că acest viol a avut loc cu mult timp în urmă și de aceea nu mai poate să fie uh, Uh, judecat. De aceea consider că trebuie să acordăm mult mai multă atenție acestui subiect și cred că acum este momentul să o facem. Rezoluția în legătură cu Srebrenica a fost adoptată în Serbia, e adevărat, și multe persoane din Bosnia nu sunt mulțumite de această rezoluție. Eu sunt raportor pentru Serbia și am uh, cuvinte de critică la adresa acestei rezoluții. Cu toate acestea, cred că rezoluția este una bună, pentru că în Bosnia chestiunea va fi tratată mai serios și la fel se va întâmpla și în Serbia. De fapt, Bosnia și Herțegovina își uh, pune singură bețe în roate pe calea către Uniunea Europeană. Eu cred că nu s-au făcut progrese destul de repede, este o poveste fără sfârșit, ne confruntăm cu aceleași probleme la infinit. Reforma constituțională, după părerea politicienilor din Bosnia, este una greșită și este folosită greșit. Foarte mulți politicieni cred că într-o fază ulterioară Bosnia și Herțegovina trebuie să fie dezmembrată cumva, dar alții cred că Bosnia trebuie să fie consolidată prin dezlipirea Republicii Sârbska. Niciuna dintre aceste soluții nu este viabilă și victima acestor uh, măsuri va fi economia din Bosnia. De asemenea, investitorii străini nu vor mai dori să investească în această țară, iar economia nu va beneficia de pe urma acestor măsuri. De aceea consider că noi, instituțiile europene, deci și noi, Parlamentul European, trebuie să oferim o abordare diferită. Trebuie să încurajăm o nouă abordare cu caracter obligatoriu de integrare pozitivă care să pregătească Bosnia pentru următoarea fază pe calea către integrare. Însă dinamica nu este suficient de uh, rapidă și după cum vedem, Bosnia a rămas mult în urma celorlalte state din Balcani. Și nu e vina cetățenilor, chiar dacă cetățenii sunt cei care i-au ales pe politicieni. Politicieni care au demonstrat clar în acest mandat că nu pot să fie la înălțimea provocărilor cu care Bosnia se va confrunta pe calea sa către integrarea europeană. Câteva cuvinte despre cazul Iacob Fințin. Din păcate, nu există suficientă voință politică pentru a implementa hotărârea curții de la Strasbourg. Va trebui să, organiz, să se organizeze noi alegeri în Bosnia, să se aleagă un nou președinte în Bosnia și uh, vreau să vă întreb dacă sunteți convinși că Bosniei îi se va da o dată până la care să uh, intre în Uniunea Europeană dacă ea nu permite tuturor cetățenilor să participe la alegeri și nici să se prezinte candidați la alegeri. Cred că este de neiertat dacă noi uh, lăsăm baltă la ora aceasta această țară. Trebuie ca acum să cerem reformarea legii electorale. Numai așa putem garanta drepturile minorităților. Mai așteptăm oare încă patru ani ca să dăm Bosniei o dată? Cred că acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem Bosniei și Herțegovinei. Nu vreau să vorbesc despre vize și liberalizarea vizelor, s-au spus foarte multe pe această temă, dar cred în orice caz că în următoarea etapă putem face mult mai multe în legătură cu acest subiect. Vom depune câteva amendamente pentru a ameliora acest raport și eu cred că acest raport poate să influențeze foarte bine evoluțiile din Bosnia. Mulțumesc! Mai avem trei vorbitori pe lângă domnul Mirel, care este directorul uh, DG Extindere, mai este și doamna Pac și mai avem și încă un subiect pe ordinea de zi și cred că trebuie să ne și uităm la ceas. Și aș vrea acum să-l rog pe domnul Posel să ia cuvântul, după aceea pe domnul Zvoboda și după aceea pe domnul Preda și după aceea pe domnul Mirel și după aceea pe doamna Pac. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul este excelent. Nici nu mă așteptam la altceva. Dar sunt câteva puncte care ar trebui reluate. funcția sau cele două funcții care au fost numite nu trebuie să fie puse sub semnul întrebării. Și raportul dă un semnal cât se poate de clar de întărire a funcției înaltului reprezentant în ambele capacități ale sale, o întărire care trebuie să se întâmple în viitor, iar persoana trebuie să se bucure de un sprijin susținut din partea noastră am impresia că instituțiile europene sprijină în altul reprezentat prea puțin. De aceea salut redactarea unui punct prin care se exercită critică vis-a-vis -vis de instituțiile europene, spunându-se că ar trebui să fie mai uh, implicate și mai responsabile. Astfel, îngrijorările colegei Copa, care acum nu mai este aici, uh, și-ar găsi un răspuns. Mi se pare corect să fim critici, să, fim, uh, să vorbim cât se poate de clar despre situația politică în interiorul unei țări, dar acest lucru nu se poate întâmpla dacă noi nu suntem responsabili pe plan internațional. Și acest lucru va fi evident în uh, reforma constituțională. De ce nu avansează lucrurile în Bosnia-Herzegovina? Pentru că Dayton este un, o arhitectură greșită și pentru că țara nu este în măsură să depășească această arhitectură eronată. Dacă nu ne angajăm să ajutăm această țară, povestea nu va cunoaște sfârșit. este important să mizăm pe societatea civilă, bineînțeles, dar trebuie să înțelegem că lucrurile nu vor funcționa dacă în Constituție nu sunt rezolvate chestiunile etnice. Mai, pe de o parte, trebuie să existe o societate civilă puternică, statul va fi întărit astfel, dar trebuie să fie vorba despre un stat în care cele trei etnii să fie pe picior de egalitate. Nu mă refer, mă refer uh, în special la bosniacii din partea centrală, care sunt de multe ori uitați. Aceasta este misiunea noastră majoră în următorii ani, iar dacă acest lucru nu ne reușește, uh, și peste 10 sau 20 de ani despre aceleași lucruri vom discuta și ne plângem că nu există reforme. Mulțumesc, Svoboda, please. Mulțumesc, domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că raportul colegei PAC este foarte bun și nu doresc să subliniez toate acele puncte unde sunt de acord cu raportoarea, ci acele puncte unde am o poziție ușor diferită. Mai întâi aș dori să spun că nu înțeleg de ce Steinberg și un altul reprezentant uh, uh, reiau subiecte care au fost deja discutate înainte de alegeri, le urez succes, dar nu cred, cred că este important să implementăm repede lucrurile pe care le-am convenit deja. În ceea ce privește The Others, am înțeles că Republica Srpska este pregătită să acționeze în acest sens, dar nu se va putea decât dacă în mod gradat vor exista progrese, progrese pe care să le și implementăm imediat. Trebuie să statuăm un exemplu. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește înaltul reprezentant. Mi se pare că se exagerează puțin această susținere de care vorbiți. Nu ne ajută cu nimic. De ani de zile există acest alt reprezentant și nu mai poate face nimic. Pentru că oamenii nu vor. Bun, dar acceptăm asta, Să zicem că acceptăm ce spuneți, dar nu putem accepta că acel reprezentant special al Uniunii Europene este cel care ar trebui să acționeze și atunci se pune întrebarea cum înțelegem uh, ceea ce spune colega PAC. Este mai eficient ca această persoană să fie un șef de delegație sau acesta ar trebui să rămână cu funcția de înalt reprezentant și doar atât. Aceasta este întrebarea care ne macină acum, care trebuie adresată și unde trebuie să obținem clarificări. Reprezentantul special al Uniunii Europene însă trebuie să fie clar definit misiunile acestea. Sunt de aceeași părere cu colegul POS și sunt de părere că avem un reprezentant uh, foarte bun și nu doar pentru că este un austriac, ci pentru că este foarte competent. Încă două observații. Dacă începem să rearanjăm Bosnia-Herzegovina de aici, Poate că ne iese aici, dar uh, nu creăm premise pentru soluționarea problemelor la fața locului. Haideți să lucrăm cu aceste două entități care există și să veghem ca și croații să beneficieze de uh, drepturile care li se cuvin. Ultimele, ultimul punct, nu sunt de acord cu 6 și 7, în special cu 7, pentru că nu numai uh, Republica Sârbska, și nu am preferințe aici, Eh, sunt și altele care nu, nu sunt prea, nu se arată doar ce să ne ajute. Dacă modificăm lucrurile de așa natură încât statul să fie funcțional, atunci sunt mulțumit. Dar eh, acest lucru nu se poate rezolva printr-un referendum și nici eh, pe calea eliminării entităților. De aceea, punctele 6 și 7 trebuie să fie construite astfel încât să dea semnalul că Dayton trebuie să aibă șansa de a reașeza Bosnia pe hartă. Mulțumesc, Mr. Preda, please. Mulțumesc, domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit și eu pe doamna PAC. Ehm, două, două chestiuni foarte rapid. Ehm, în primul rând, eh, aș vrea să salut eh, felul uh, foarte clar în care e formulat punctul al 12 din raport, cel care se referă la uh, schimbarea absolut necesară a dispozițiilor constituționale. Cred că este un punct uh, cheie, pentru că, așa cum au spus și alți vorbitori, respectarea Convenției Europene a Drepturilor Omului este, este o probă a viabilității, până la urmă, acestei structuri. Doamna Copa se întreba mai devreme dacă Eh, avem de-a face, ce e asta? E un protectorat eh, sau un stat independent? Proba legitimității ține de felul în care este amenajată această Constituție și ieșirea dintr-o logică colectivistă și etnicistă trece prin respectarea eh, deciziei luate de Curtea de la Strasbourg în decembrie. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez e legat de uh, uh, Uh, un uh, incident care vă mărturisesc că am crezut mai întâi că este o invenție de presă, și anume uh, cererea pe care a făcut-o primul ministru al Republicii Sârbska în privința atitudinii instituțiilor, ministerelor, ideea de a boicota presa din partea unui prim-ministru E, am crezut, o glumă de 1 aprilie, dar era înainte de 1 aprilie, deci nu putea fi așa ceva. Este atât de absurd încât, uh, da, încât, uh, da, cred că, cred că trebuie să menționăm importanța pe care o are uh, uh datoria instituțiilor publice de a informa cetățenii și personal voi depune un amendament în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mr. Mirel. Acum îl rog pe domnul Mirel de la DG Enlargement să ia cuvântul. Domnule Mirel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să-i mulțumesc doamnei PAC pentru acest raport excelent. Sunt în totalitate de acord cu punctul de vedere al doamnei PA privind situația din Bosnia și Herțegovina. Situația s-a deteriorat în ultima lună, reformele evoluează foarte lent, criza economică îngreunează și mai mult lucrurile și 2010 este un an electoral, de aceea lucrurile vor fi și mai dificile. Deja de câteva săptămâni am auzit câteva discursuri eh, inflamatorii în Bosnia-Herzegovina lucru care îngreunează și mai mult situația. Imediat după ce și-au început mandatul, comisarul Fuller și în altul reprezentant Ashton au vizitat țara pentru a-și demonstra, în primul rând, angajamentul pentru viitorul european al țării și pentru a cere liderilor, autorităților din țara respectivă să facă eforturi pentru a se asigura că Bosnia se va îndrepta către Uniunea Europeană în următorii doi ani. Însă, pentru a atinge acest obiectiv, care este un obiectiv al nostru comun, Bosnia și Herzegovina trebuie să facă eforturi și să dea uh, niște rezultate concrete, mai ales în ceea ce privește schimbările constituționale. S-a făcut în toamna trecută o încercare destul de serioasă Poate aici nu sunt în totalitate cu doamna Pac. UE și Statele Unite împreună, sub președinția suedeză, deci împreună cu Consiliul și Comisia, au făcut o încercare foarte fermă de a prezenta un set de schimbări minime care să fie aduse Constituție, care nu mergeau prea departe, dar ar fi ajutat, în primul rând, la funcționalitatea statului și, în al doilea rând, aspect important, atât doamna PAC cât și câțiva intervenienți au menționat acest lucru, ar fi adus Constituția în concordanță cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și, după hotărârea din decembrie, acest lucru este și mai important. Dar acest lucru nu a avut succes. Însă investiția, efortul a fost unul foarte important. Acum există mai multe opțiuni pe care autoritățile le pot duce mai departe pentru a adapta Constituția înainte de alegeri, sperăm. Primul ministru a lansat acum două săptămâni un plan de acțiune. Sperăm că va reuși. Suntem mai puțin optimiști însă acum decât eram acum două săptămâni, fiindcă deja există întârzieri, tărăgănări și pare să lipsească voința politică. Și ar fi pentru prima dată în care un stat care aspiră la aderarea la Uniunea Europeană să aibă o, adu- o rundă de alegeri în care unii dintre cetățenii săi nu sunt eligibili pentru a fi aleși în parlamente sau în postul de președinte lucru care înseamnă că această țară încarcă articolul 2 din acordul bilateral referitor la această chestiune foarte importantă și doamna Pax spune pe bună dreptate că trebuie făcute toate eforturile în acest sens, fiindcă dacă doresc să se alăture Uniunii Europene, trebuie să îmbrățișeze valorile. Am organizat acum 10 zile o întâlnire cu deputații din uh, Sarajevo și cu Eurostat pentru a explica încă o dată ce se poate face pentru a ne asigura că legea se va adopta. Nu știm însă dacă vom reuși, se va reuși acest lucru. Ne continuăm dialogul nostru cu autoritățile. După semnarea acordului de asociere am uh, iniția tot felul de mecanisme, avem um, uh, pactul acesta, care, acord care a fost ratificat de 20 de țări și acum uh, a sosit momentul ca țara să ofere niște rezultate concrete. Există termene limită, începând cu iunie nu acesta, în care trebuie să se îndeplinească anumite obligații asumate și avem toate instrumentele care sunt folosite în restul țărilor din regiune, dar în celelalte state se înregistrează progrese, pe când în Bosnia și Herțegovina foarte mici. Singura excepție este liberalizarea vizelor. În ultimele luni am văzut niște schimbări în bine, progrese. Ne întrebăm de ce. Probabil fiindcă liderii politici nu îndrăznesc să fie percepuți ca nefăcând tot ce poate fi făcut pentru cetățeni. Ăsta probabil este motivul și e un lucru bun. E dovada faptului că se poate ajunge la un consens politic când se dorește și că atunci când acest consens politic există, se pot obține rezultate concrete. În ceea ce privește comentariile privite de la autorități, acum ne finalizăm evaluarea și sunt sigur că vom putea prezenta o propunere foarte curând pe acest subiect. Însă, în ceea ce privește liberalizarea vizelor, vreau să fiu foarte concret. Acesta este un aspect cheie, foarte important, esențial chiar, ca vizele să fie liberalizate pentru cetățenii din Bosnia și Herțegovina. Însă chestiunea este importantă și pentru statele membre, fiindcă foile de parcurs privind liberalizarea vizelor sunt aceleași pentru toate statele din regiune. Avem aceeași metodologie, aceeași abordare și vreau să spun foarte sincer astăzi aici că Comisia nu poate fi învinovățită pentru ce nu a reușit să facă țara respectivă anul trecut, de exemplu, când celelalte trei țări care au obținut un regim de liberalizare a vizelor au obținut rezultate concrete. Bosnia-Herzegovina ar fi putut să nu mai aibă nevoie de vize chiar acum, în prezent, dacă autoritățile ar fi făcut treaba bună atunci când am lansat acest program cu privire la ce nu s-a făcut până acum. Noi facem toate eforturile pentru a ne asigura că obiectivele propunerii pentru liberalizarea vizelor vor fi atinse, însă a trecut destul de mult timp și, la fel ca doamna Pac, deplângem și noi numărul mic de crime de război care sunt urmărite penal, crime care implică, care includ și violențe sexuale. Strategia adoptată pentru crimele de război și pedepsirea acestora trebuie să fie accelerată. Există o strategie, există un plan de acțiune, dar nu există suficiente legi și legi secundare. Noi sprijinim reforma judiciară deja de câțiva ani. Acest lucru va continua și în 2010. Am cerut acum o evaluare a reformei, înainte să ne angajăm în 2011 să folosim banii contribuabililor pentru o reformă a, ale cărei rotițe nu par să fie puse în mișcare în mod corespunzător de autorități. Sunt de asemenea de acord și cu privire la importanța colaborării cu societății civile. Anul trecut, în Sarajevo, a fost lansat un program de colaborare cu societatea civilă. Aici au loc întâlniri cu deputații și din cadrul acestei instituții și uh, colaborarea directă cu ONG-uri. Există o serie de ONG-uri tinere promițătoare și împreună cu ONG-urile din Serbia și Croația a fost lansată această inițiativă numită inițiativa RECOM pentru uh, reconciliere asupra trecutului recent. Acestea sunt aspecte importante. Sunt de asemenea de acord cu domnul Cucan cu privire la faptul că independența mass mediei trebuie inclusă în raport. Mai există și alte aspecte care au fost menționate de alți intervenienți, dar nu am timp să mă refer la fiecare în detaliu. Însă cu majoritatea suntem de acord. Și în încheiere sunt de acord cu doamna Pac cu privire la faptul că acest sistem al două, celor două școli sub un acoperiș este de neacceptat, fiindcă se pregătesc generații care, în cel mai bun caz, se vor ignora și, în cel mai rău caz, se vor considera dușmani. Și eu am discutat această chestiune cu autoritățile din federație și uh, mi s-a spus că nu cunosc situația și că e o chestiune ce ține de identitate. Vă las pe dumneavoastră să apreciați acest comentariu în ceea ce privește cultura educațională și aceasta este una dintre prioritățile pe care le sprijinim cu asistență financiară, însă, cum a spus și doamna PAC, există 13 miniștri a educației cu care a trebuit să lucrăm și e cam greu să avansez în aceste condiții. Programul Tempus a accelerat în ultimii ani, Erasmus Mundus se confruntă cu dificultăți din motivele care au fost menționate aici. Nu existau puncte naționale de contact care să um, disemineze informații la universități și așa mai departe. Se accelerează și aici, dar mai greu și cred că e foarte important ca noi toți împreună să continuăm să promovăm o conducere responsabilă și să oferim niște dovezi concrete populației cu privire la faptul că viitorul lor este unul european și, în acest sens, liberalizarea vizelor va reprezenta un important pas înainte. Și sunt sigură că raportul dumneavoastră va ajuta foarte mult la transmiterea acestor mesaje către cetățenii Bosniei-Herzegovina. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum depinde de dumneavoastră dacă putem să ne referim și la următorul subiect sau nu. Toată lumea v-a lăudat. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc lui Edward pentru chestiunea mediilor. Bineînțeles, trebuie să abordăm această problemă. Independența este atacată în mod constant, în special în una din entități. A doua întrebare, colegul uh, Virgil vorbea despre faptul că nu, nu vizăm viitorul, dezvoltarea viitoare în Bosnia-Herzegovina. Nu cred că este așa. Nimeni nu mă ascultă și pe nimeni nu ne ascultă pe noi dacă nu spunem adevărul, dacă nu suntem realiști. Politețea e una, dar a spune lucrurilor pe nume e altceva. Nu mi se pare că sunt nepoliticoasă, ci pur și simplu spun lucrurilor pe nume. Și atunci suntem și înțeleși. Un, o persoană care ne ascultă înțelege ce spunem doar dacă spunem lucrurilor pe nume. Mulțumesc pentru sugestiile dumneavoastră, sunt pregătită să le încorporez a, ați spus că dacă avem un roadmap care este foarte clar, se poate lucra. Nu este așa. De multă vreme există un roadmap pentru uh, altul reprezentant, roadmap care nu a fost îndeplinit. Dar în ceea ce privește foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor, era vorba despre beneficii în contul cetățenilor. În cazul celeilalte foi de parcurs era vorba despre interesele politicienilor. Apoi, am fost întrebată ce cred despre propunerea președinției și a Statelor Unite. N-am nicio părere, pentru că este introdusă pe ultima sută de metri și pentru că nu ia în considerare lucrurile care au fost deja elaborate. Este o greșeală care a fost făcută și anul trecut. Din afară se încearcă introducerea unei soluții în loc să adopte soluțiile deja elaborate. Există o soluție care era la îndemână, dar care nu a fost implementată. Ea arăta însă foarte clar ce gândeau politicienii în acel moment. În momentul în care eu vin cu o soluție din afară, practic abordez lucrurile ca și cum ar fi un protectorat. În afară de Jovic, nimeni nu a spus că ar dori să semneze o astfel de rezoluție, deci nu ar trebui să ne pese de ea. N-am nicio părere vis-a-vis -vis de conferința de la 1 iunie, e doar de impresie artistică, așa. Sunt de părere că liberalizarea vizelor trebuie să fie dusă la bun sfârșit în această vară. Colegul Mingarelli a spus că dacă există un roadmap pentru liberalizarea vizelor, la final acest lucru este îndeplinit și rezultatul trebuie să fie vizibil. Liberalizarea a existat, deci trebuie să vedem rezultatul. Dacă, și-au îndeplinit, dacă au îndeplinit condițiile și eu cred că le-au îndeplinit. În altul reprezentant al UE. L-am, uh, m-am referit toată la el către sfârșit, dar asta nu înseamnă că nu văd situația cu aceiași ochi. Întrebarea era dacă în altul reprezentant înlocuiește delegația sau dacă el rămâne ca atare și delegația rămâne în picioare. Dar oricum, chestiunea nu are ce căuta în acest raport, este separată. Dar sunt cu totul și cu totul de aceeași părere cu tine. Ce mai era? Dragă Mirel, ne-am întâlnit de multe ori la conferințe mai importante decât cea de la 1 iunie. Ați spus putting on the table. Adică să punem cărțile pe masă. În loc să folosim lucrurile care sunt emanația propriei noastre forțe creatoare, nu știu de ce credem că știm lucrurile mai bine decât alții. Este foarte important să modificăm Constituția, sunt de acord, dar lucrul acesta îl încercăm de ani de zile, încercăm să îi facem pe oameni să înțeleagă că noi, din afară, nu putem să dăruim pur și simplu țării o nouă Constituție. Poate doar în, con- poate doar în condițiile în care ar exista o, o a doua întâlnire de la Dayton, lucru care nu se va întâmpla. Avem politicieni, avem politicieni responsabili, aceștia trebuie să ia lucrurile în mână și să lucreze la o Constituție care să aibă cap și coadă. Sunt uh, pregătită să inserez toate aceste lucruri. Uh, mulțumesc, mă opresc aici. No, I really want... Eu mă întrebam, într-adevăr, dacă țara nu s-ar descurca cumva mai bine dacă noi am vorbit mai puțin. În orice caz, uh, nu, știți, am spus că, într-adevăr, această situație creează dezbatere, pentru că sunt foarte multe lucruri. Aș fi vrut însă ca țara să stea mai bine. Acum, doamnă Nilsson, nu știu, vreau să vă anunț mai întâi că termenul de depunere a amendamentelor pentru acest raport este 13 aprilie la prânz. Și acum vreau să o rog pe doamna Neil, Kiel Nielsen să înceapă să-și prezinte raportul care recomandă, recomandă ca Comisia Libe să nu accepte acordul cu Pakistanul. Deci vă rog să fiți foarte atenți și vreau să vă mai spun ceva în, la sfârșitul prezentării colegei noastre. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, ați primit acest proiect de aviz în care eu recomand, într-adevăr, ca noi să recomandăm Comisiei Libe să respingă acest acord privind readmisia. Aveți și justificarea acestei poziții. Argumentarea mea se bazează pe următoarele două concluzii. Pentru prima dată, Parlamentul European are șansa istorică de a evalua acordurile de readmisie și de a le influența conținutul. Iar apoi, situația drepturilor omului în Pakistan trebuie să fie evaluată aprofundat. Și după cum știți, s-au încheiat în trecut 11 acorduri și Parlamentul nu a putut să influențeze conținutul acestora. Până acum, nicio evaluare a acestor 11 acorduri care sunt deja în vigoare nu a fost făcută. Rezultatele readmisiei, readmisiilor nu sunt făcute publice, nu sunt nici măcar comunicate Parlamentului European sau Parlamentelor Naționale. În consecință, Parlamentul European nu mai are motiv de a exista, și anume evaluarea politicilor comunitare și participarea la elaborarea legislației. Această evaluare mi se pare indispensabilă, mai ales în domeniul drepturilor omului, înainte de a se încheia noi acorduri de readmisie cu state terțe. Comisia Europeană a promis o evaluare a acordurilor în vigoare înainte de sfârșitul anului 2009, dar acest lucru nu a fost încă făcut. Și, de fapt, ne trezim într-o situație comparabilă cu situația uh, acordului SWIFT. Până la urmă, nu contează atât de mult acordul UE-Pakistan, nu acesta este pus la îndoială, ci acordurile de readmisie în general. Și după cum știți, este vorba de primul acord și insist asupra acestui punct, primul acord discutat la Parlamentul European de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Și prin tratatul de la Lisabona, Parlamentul joacă acum un rol esențial pentru că are drept de veto privind încheierea acestor acorduri. De aceea cer ca Parlamentul să-și asume rolul de colegiuitor alături de Consiliu și de Comisie și propun să se respingă acordul UE-Pakistan până când Comisia nu va prezenta evaluarea acordurilor precedente. După aceea aș dori să mai precizez încă o dată că întrebările mele se referă la lipsa de garanții privind respectarea drepturilor omului în acest acord. Nu am primit niciun răspuns și vreau să vă atrag atenția asupra documentului Comisiei Europene din 2005, care explică acordurile de readmisie și stipulează, citez, orice decizie de expulzare luată de autoritățile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să respecte Convenția de la Geneva din 1951 protocolul din 1967 și tratatele internaționale, cum este Convenția de la Dublin din 1990 și Convenția Drepturilor Omului din 1950. Citez, nimeni nu poate să fie îndepărtat, expulzat sau extradat către un stat în care există riscul uh, ca acea persoană să fie expusă riscului pedepsei cu moartea sau altor tratamente inumane. Toată lumea știe că în Pakistan sunt grav încălcate drepturile omului, că se recurge la tortură, că se fac crime de onoare, că femeile nu au drepturi, că sunt violențe și așa mai departe. Deci, Comisia Europeană și Consiliul au semnat un acord de readmisie cu o țară în care nu există niciun fel de garanție privind respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor extradate. Acordul de readmisie UE-Pakistan nu prevede niciun fel de garanție pe această temă. Comisia Europeană ne-a răspuns că revine statelor membre sarcina de a se asigura că drepturile fundamentale ale persoanelor expulzate nu vor fi încălcate în Pakistan. Deci răspunderea este aruncată asupra statelor membre și e greu să dai crezare unor astfel de afirmații. Conform articolului 211 din TCE, Comisia este gardiana tratatelor și trebuie să vegheze la buna executare și la respectarea dreptului comunitar ori acordurile internaționale, cum este acordul de readmisie UE-Pakistan și de asemenea garantarea drepturilor fundamentale, fac parte integrantă din responsabilitățile Comisiei Europene. Consiliul afirmă că nu este responsabil de gestionarea acestor acorduri de readmisie, ceea ce este preocupant pentru că Consiliul reprezintă tocmai statele membre despre care, deci, autoritățile competente Uh, ale statelor membre sunt cele care decid expulzarea migranților. Și deci cine poartă răspunderea? Ca exemplu vreau să vă amintesc că un acord similar cu Sri Lanka a intrat în vigoare în 2004. Și în ciuda evenimentelor grave din această țară, Uniunea Europeană nu a suspendat niciodată retrimiterea tamililor chiar dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că retrimiterea acestora reprezenta o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Și vreau să mai pun o întrebare în legătură cu situația afganilor care au fost retrimiși de statele europene în Pakistan. Cum se va asigura, cum ne vom asigura că vor fi bine tratați în Pakistan și că vor fi retrimiși în Afganistan în condiții acceptabile? pentru că este vorba aici de un efect de domino. Uniunea Europeană semnează un acord de readmisie cu Pakistanul și după aceea Pakistanul semnează un acord bilateral cu Afganistanul. Și noi nu cunoaștem nici conținutul și nici condițiile de aplicare ale acestuia. Amintiți-vă că în 23 martie, când am pus această întrebare chiar aici comisiei, nu mi s-a dat niciun răspuns. Și în chip de concluzie, aș vrea aici să menționez rezoluția Parlamentului European din 2003, care invită și citez imediat statele membre să modifice regulile și practica expulzărilor, pentru că acestea se fac prea des în încălcarea drepturilor și a demnității umane. Și în încheiere, Vreau să răspund foarte pe scurt colegilor care au luat cuvântul la prima discuție pe acest proiect de aviz, uh, care au recunoscut toți, dacă mi-amintesc bine, că acest acord pune probleme grave legate de drepturile omului. Cu toate acestea, unii dintre ei au cerut să se aprobe acest acord de readmisie. S-a spus chiar că în Pakistan există anumite îmbunătățiri, fără să se aducă elemente concrete. Eu vreau să întreb ce ameliorări s-au uh, desfășurat. Ni se spune de asemenea că situația drepturilor omului e foarte delicată în Pakistan dacă este vorba de o țară parteneră în combaterea terorismului și că deci trebuie menajată. Vreau să vă amintesc doar că serviciile de informații din Pakistan întotdeauna i-au susținut pe talibani și deci au o răspundere foarte importantă în legătură cu drama afganilor și a pakistanezilor. Mulțumesc, domnul Preda și apoi domnul Vigenin. Euh, Mulțumesc foarte mult. Trei comentarii care rezultă din documentul dumneavoastră. În primul rând, împărtășesc neliniștea doamnei Kil Nielsen cu privire la instabilitatea situației din Pakistan și cu privire la respectarea drepturilor omului și a siguranței, mai ales având în vedere ce se întâmplă în nord-vestul Pakistanului și în centru, lucru care ilustrează aceste neajunsuri la nivelul securității. Vreau să spun că în aceste condiții e bine să existe un cadru clar și bine stabilit de cooperare privind readmisia cu Pakistanul. E mai bine așa decât să ne expunem la riscul ca statele membre în afara unui cadru legal european să acționeze în mod oarecum improvizat. De altfel, în conformitate cu articolul 16 din acord, Uniunea va fi reprezentată în Comitetul Mix de Readmitere, lucru care va permite să supravegheze uh, respectarea drepturilor fundamentale în cadrul procedurii de readmisie. Deci, clar, va avea un rol de jucat. În ceea ce privește refugiații afgani, în aviz, rezul, din aviz rezultă că prin aprobarea acestui acord, în mod automat, uh, vom împinge afganii înspre a se întoarce fără nicio garanție, fără nicio posibilitate de a le asigura securitatea sau de a controla că securitatea lor este asigurată. Vă reamintesc faptul că din 2005 3,5 milioane de afgani au fost uh, repatriați în Afganistan și în majoritatea cazurilor este vorba de repatrieri voluntare sub supravegherea înaltului comisariat pentru refugiați al ONU. De altfel, acesta a fost prezent în țară și a supravegheat situația acestor refugiați. Deci, încă o dată, participarea Uniunii în acest context ar fi una benefică sunt de acord, în al treilea rând, cu doamna Kill Nielsen, care spune că există insuficiente informații privind implementarea acordurilor încheiate cu Uniunea Europeană și sunt de acord că trebuie să se facă o analiză detaliată a acestei situații. Însă, asta nu este un argument uh, suficient pentru a refuza acest acord. Cred că ar fi foarte bine să avem uh, datele consolidate pentru toate aceste acorduri și apoi să vedem, dar oricum acest argument nu este întemeiat pentru a refuza încheierea acestui acord în special și mă opresc aici. Mulțumesc, domnule Vigenin. Foarte scurt, fiindcă nu mai avem timp. Suntem de acord în general cu concluziile doamnei Kill Nielsen a făcut o treabă foarte bună în acest proiect de aviz. Trebuie să recunoaștem însă că există state în care situația drepturilor omului nu e mai bună decât în Pakistan. Cum ați spus, există însă acorduri de readmisie încheiate între UE și aceste țări. Prin consecin- în consecință, cred că e nevoie să se facă o evaluare a implementării acestor acorduri de readmitere și, dat fiind că pentru prima dată avem ocazia să ne folosim noile competențe. Acest lucru ne permite să cerem o astfel de evaluare și să ne axăm pe aceste chestiuni, pe aceste aspecte pe care le-ați menționat în uh, prima parte a raportului dumneavoastră. Din punct de vedere procedural, v-aș întreba dacă dumneavoastră credeți că poate ar trebui să cerem Comisiei Libe nu să respingă, dar să amâne votul pentru acest acord. Și înainte să înceapă discuțiile, poate ar trebui să așteptăm această evaluare, acest studiu de impact privind implementarea acordurilor și apoi să vedem ce se cere de la Comisie, cum ne pot garanta sau asigura că acest acord de readmisie ia în considerare toate aspectele legate de respectarea drepturilor omului. Dacă nu este posibil o astfel de amânare, atunci am accepta recomandarea dumneavoastră. Și din câte înțeleg, și Comisia Libe discută destul de serios posibilitatea unui astfel de rezultat în urma votului. Mulțumesc. Trebuie să întreb dacă domnul Haino Marius de la DigiRelex este aici sau dacă dorește să intervină dacă este aici. Mă numesc Paro Bușachievici. Domnul Haino nu a putut să vină astăzi și eu sunt de la Direcția pentru justiție, libertate și securitate. Foarte pe scurt, s-au menționat aici o serie de aspecte și dacă se poate, aș vrea să mă folosesc de această ocazie pentru a da un răspuns, cel puțin unora dintre intervenții. Interpreții deja și-au depășit timpul pentru care au fost alocați și după cum puteți vedea, nu mai putem continua. Ar fi mai bine să discutați direct cu doamna Nielsen, dar eu aș vrea să închei acum întâlnirea dând câteva, câteva răspunsuri. Puteți transmite aceste lucruri și în scris. Bun, spune domnul președinte, atunci puteți continua dumneavoastră foarte scurt și apoi doamna Nielsen. Mulțumesc. Două chestiuni. Evaluarea această a acordului de readmitere, de readmisie și protecția drepturilor omului. În primul rând, evaluarea. Vom face o evaluare a aplicării acordului de readmisie. Vom vedea și mandatele de negociere pe care le avem în prezent. Însă, termenul limită este 2010, nu 9. Se anunță acest lucru în programul de la Stockholm, termen care va fi respectat și astfel ajung și la cel de-al doilea punct, drept, protecția drepturilor omului, trebuie să subliniez încă o dată lucru pe care am încercat să-l subliniez și data trecută, acordurile de readmisie nu constituie un document în care vom repeta drepturile care sunt stipulate și în altă parte. Există o clauză care spune că responsabilitatea care decurge din legislația internă și acordurile internaționale trebuie să fie respectate de ambele părți, că nu se exclud prin încheierea acestor, acestui acord și aceste obligații includ um, Convenția de la Geneva, Acheul comunitar privind uh, azilul, toate acestea trebuie respectate chiar înainte de a ajunge la un acord. Mulțumesc, spune domnul președinte și acum doamna Kill Nielsen. Pa. Cred că până acum Pakistanul nu a adoptat un număr din aceste convenții internaționale privind uh, drepturile omului și așa mai departe. Deci nu mă liniștiți deloc. Vreau doar să îi răspund domnului care m-a întrebat dacă putem aștepta evaluarea. Evaluarea, dacă înțeleg eu bine, este prevăzută pentru sfârșitul anului 2010, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, pentru că, într-adevăr, eu sunt de acord să așteptăm această evaluare. Mi se pare important și să redezbatem acest acord privind readmisia după ce studiem raportul de evaluare și deci se poate amâna, într-adevăr. Nu acesta era singurul punct uh, sub semnul întrebării, era unul dintre ele, dar acum putem, abia atunci vom putea să rediscutăm acordul cu Pakistanul. Mulțumesc! Înainte de a le mulțumi interpreților, aș vrea să fac și eu două sau trei observații foarte scurte. Când uh, va, se va vota acest aviz, vom vota numai ultimul alineat care conține recomandarea. Și dacă trebuie să facem amendamente, va trebui să le facem numai la, acest ultimă, la această ultimă recomandare. Și vreau să mai spun că termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 aprilie la orele 12 și în încheiere spunem că următoarea reuniune va avea loc în 27 și 28 aprilie. Mulțumesc foarte mult și încă o dată mulțumesc traducătorilor.